Good morning. Good morning everybody. Please be seated. Bună dimineața, bună dimineața tuturor, vă rog să luați loc, vă mulțumesc că vă aflați astăzi aici, bun venit. Ne pregătim să începem sesiunea de dimineață a Comisiei Libe. De obicei, începem prin adoptarea ordinii de zi pe care o aveți în fața dumneavoastră. Dacă toată lumea e de acord, mergem mai departe, comunicările președintelui. Cât despre profilul lingvistic, ne cerem scuze pentru că astăzi nu avem interpretare în malteză, letonă și irlandeză. Din păcate, aceste limbi nu sunt disponibile astăzi. Restul limbilor oficiale sunt prezente. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Apoi trecem la aprobarea coordonatorilor, recomandările. Am avut o reuniune a coordonatorilor destul de intensă și am luat o serie de decizii. Voi face un rezumat. Cât despre notița de feedback de la reuniune, Trebuie să ne gândim la numirea raportorilor și anume domnul Jorge Bușade, raportor pentru Eurodac. Doamna Sipol, care este raportor pentru recomandări pentru decizii ale Consiliului. Cât despre negocierea unui acord între Uniunea Europeană și SUA pe e-dovezi, tot Birgit Sipol este propusă ca raportor și pentru Convenția Europeană în ceea ce privește infracționalitatea cibernetică. Dacă vom sprijini aceste decizii ale coordonatorilor, văd că domnul Bușade dorește să intervină. Un minut aveți la dispoziție, punct de procedură. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, grupul nostru parlamentar, care este reprezentat și de coordonatorul nostru, Nicola Mocacini, în ceea ce privește decizia coordonatorilor, dorește să amâne această decizie până când vom avea un raport din proprie inițiativă, astfel încât Comisia să vină cu o propunere de reformă pentru acest ordin de detenție europeană și considerăm că este absolut urgent. Avem nevoie de un instrument pentru care eficiența este clară, pentru că nu se respectă sistemele juridice din statele membre și aceasta permite ca mii de delicvenți uh, să călătorească prin Uniune fără probleme. În plus, este un document uh, esențial pentru a avea un adevărat uh, spațiu comun de libertate și justiție. Ultimele date de la Eurostat ne arată că doar 30% din aceste mandate de predare au fost uh, executate în uh, ultimul an uh, de unde avem date, 2016. Deci noi nu dorim să amânăm nicio zi în plus această chestiune, să nu o lăsăm pentru viitoarele lucrări ale Comisiei. Considerăm că Parlamentul este cel care trebuie să preia inițiativa și tocmai de aceea, în conformitate cu articolul 214 uh, de reguli interne, nu suntem de acord cu decizia coordonatorilor și dorim să se treacă la vot. Mulțumesc! În primul lugar că... Mulțumesc, domnule Bușade. După cum știți, în primul rând, uh, fuziunea pentru acest mandat european uh, este o decizie care a fost luată de grupurile parlamentare și nu s-a hotărât să se respingă decizia, ci să se amâne această decizie. Iar în ceea ce privește raportul din proprie inițiativă pentru felul în care funcționează acest mandat european și eventualele proceduri care ar putea duce la reformarea sau întărirea acestui mandat. Decizia coordonatorilor, care a fost luată în conformitate cu regulile noastre, a fost însă aceea de a amâna uh, toate aceste proceduri referitoare la mandatul european. Deci, dacă un grup parlamentar prezintă obiecții față de această decizie de amânare și solicită votul pe această temă, atunci v-aș propune ca notele care v-au fost prezentate în prealabil să fie adoptate cu excepția acestui punct și, prin urmare, să trecem la vot pentru această propunere de amânare atunci când se va putea și după ce toate grupurile politice vor fi informate pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză. La următoarea întâlnire a Comisiei LIBE care este prevăzută pe 17 septembrie la Strasburg. Am putea reveni la acest punct. Uh, uh, vom avea un punct extraordinar în care ne va vorbi domnul Avramobulus. Avem acest punct excepțional pe 16 septembrie, deci luni, mă scuzați, nu pe 17, la Strasburg și v-aș propune cu acea ocazie să introducem pe ordinea de zi un vot pentru ca toată lumea să fie prezentă să votăm în funcție de ceea ce dorește fiecare grup parlamentar. Deci vom adăuga pe ordinea de zi de pe 16 acest punct uh, suplimentar. Domnule Bușade, vă rog. Da, știu foarte bine că știți uh, perfect uh, să luați o decizie. Știm foarte bine care sunt informațiile, toată lumea a fost informată. Prin urmare, cred că votul se poate realiza chiar acum. Dumneavoastră aveți capacitatea de decizie, dar vreau să protestez aici în mod formal, pentru că ați luat o astfel de decizie, că nu au venit aici toți membrii comisiei pentru a-și asuma responsabilitatea, dar din punctul meu de vedere noi suntem prezentați aici și de asemenea prezidiul. Președintele, după cum știți, fiecare vot trebuie anunțat din timp pentru ca grupurile parlamentare să dea instrucțiunile necesare membrilor din comisie pentru a fi prezenți sau, dacă nu, să fie înlocuiți, astfel încât votul să reflecte cu adevărat majoritatea de aici din comisie. Mulțumesc! The rest of the appointment of Acum, dacă restul numirilor de raportori sunt sprijinite, putem să trecem pe primul punct de pe ordinea de zi. Ca de obicei, avem ordine de zi încărcată. Vom începe cu o prezentare din raportul anual pe 2018 privind aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale a UE. Această carte a drepturilor fundamentale a intrat în vigoare odată cu tratatul de la Lisabona în 1 decembrie 2009, cu aceeași validitate ca a tratatelor. Articolul 6 din Tratatul Uniunii Europene ne spune că există aceeași validitate și pentru Carta Drepturilor Fundamentale, care a devenit un parametru important în ceea ce privește adjudecarea cazurilor legislative în Curtea Europeană de Justiție. Există mai multe decizii ale curții care ne spun că această carte e obligatorie pentru toate statele membre. și, bineînțeles, și pentru instituțiile europene când pun în aplicare sau implementează legislația europeană. E un lucru pe care ar trebui să îl sărbătorim, un lucru la care să ne gândim și tocmai în acest scop ne aflăm astăzi aici să ascultăm această prezentare făcută de Barbara Nolan, care e șef de unitate la DG Just în Comisia Europeană și apoi va urma prezentarea raportului privind drepturile fundamentale făcută de Michael O'Flaherty. Bun venit! Dumnealui este directorul Agenției pentru Drepturi Fundamentale cu sediul la Viena. Iar acum vom începe cu prezentarea făcută de Barbara Nolan. Înțeleg că, cu siguranță, mai multe instituții vor organiza discuții, discuții prin care să se facă o evaluare acum, la această 10 aniversare a Cartei Drepturilor Fundamentale. O parte dintre noi, cei de aici, vom face parte din aceste discuții comune din săptămânile ce urmează. Cred că Sunt lucruri la care trebuie să ne gândim, pentru că această Carte a Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene a însemnat un mare pas înainte pentru integrare europeană, pentru procesul european, pentru consolidarea conceptului de cetățenie europeană. Să începem cu Barbara Nolan, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, bună dimineața tuturor, bună dimineața noilor membri și celor pe care îi cunosc din trecut. După cum o parte dintre dumneavoastră știți, odată cu intrarea în vigoare a cartei, acum 10 ani, Comisia a adoptat o strategie privind carta. Printre alte lucruri, și-a luat angajamente să fac o prezentare a unui raport anual privind punerea în aplicare a cartei în instituțiile UE și în statele membre. Al nouălea raport pentru 2018 a fost adoptat în iunie în acest an și acesta este alcătuit din o comunicare scurtă, un astfel de document și, de asemenea, și un document de lucru mult mai detaliat. Aici puteți să vedeți cum a fost pusă în aplicare cartea în 2018. De ce 2018? Bineînțeles, trebuie să așteptăm până se termină acest an ca să îl revizuim, de aceea vedeți acolo anul 2018 în 2019. Acest an este unul important. E cea de-a 10 aniversare de la intrarea în vigoare a cartei. Și veți putea să constatați că raportul are un asemenea accent aniversar, are o asemenea secțiune. Sunt acolo incluse rezultatele din Eurobarometru în ceea ce privește cunoașterea acestei carte. În iunie s-a publicat, a fost puțin dezamăgitor, mă voi întoarce mai târziu pe acest subiect. Ce putem vedea în acești 10 ani? Cultura drepturilor fundamentale a evoluat în Uniunea Europeană. Raportul, ca în fiecare an, descrie inițiativele UE care promovează în mod direct drepturile fundamentale și domeniile în care drepturile fundamentale au fost incluse așa cum se cerea în strategia Comisiei. Acest raport 2018 se axează în special pe noile drepturi și valori care, printre altele, înseamnă și sprijin pentru apărătorii drepturilor omului, pentru societățile, pentru organizațiile societății civile care sunt active în drepturile fundamentale. Mai există o inițiativă pentru avertizori pe care probabil o cunoașteți. Toate acestea vor intra în vigoare mai târziu în acest an. Mai există pachetul privind alegerile, a fost prezentat înainte de alegerile europene și a mai existat un colocviu pentru democrație care a fost organizat la sfârșitul anului trecut sub vicepreședintele Timmermans. Se subliniază și faptul că trebuie continuată munca pentru a lupta împotriva discursului urii pe internet și promovarea integrării romilor. Prim, în prima parte vă voi spune despre inițiative și despre cum au fost incluse drepturile fundamentale. Dacă e să aruncăm o privire asupra rapoartelor precedente, putem să vedem că legislația UE care promovează drepturile fundamentale a evoluat mult, cu inițiative pe protecția datelor, drepturile victimelor, garanții procedurale, pilonul social cât despre a pune această carte în inițiativele care nu sunt uh, în mod direct axate pe protejarea drepturilor omului, am văzut aici niște îmbunătățiri în comisie. Echipa mea din comisie oferă linii directoare și formare colegilor din alte DG-uri, astfel încât aceștia să poată să evalueze dacă inițiativele lor se aliniază cu Carta Drepturilor Fundamentale putem să constatăm că acești colegi Acum își dezvoltă reflexe bune, lucru care facilitează și munca noastră în unitate atunci când verificăm dacă toate proiectele legislative respectă carta. Cum vă spuneam, acea, acest proces de supraveghere e foarte important în procesul legislativ pentru că vine înainte, înainte ca propunerile noastre să ajungă la dumneavoastră și bineînțeles când ajung la dumneavoastră și dumneavoastră cei din Comisia Libe aveți un rol foarte important să verificați dacă noi am lucrat așa cum trebuie și, într-adevăr, puteți să elaborați avize în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale pe orice dosar legislativ din Parlament. Așa că, iată, avem un asemenea principiu în ceea ce privește verificarea felului în care drepturile fundamentale sunt respectate. Această comisie mai contribuie și la această cultură a drepturilor fundamentale în instituțiile UE prin raportul anual privind drepturile fundamentale în UE și prin aportul din diferitele inițiative legislative, proiecte sau întrebări orale. Cum monitorizăm situația în statele membre? Comisia continuă să joace rolul de gardian al tratatului. Carta trebuie să fie respectată pe deplin de statele membre când implementează legislație europeană. Această chestiune este una foarte importantă. Carta se poate pune în aplicare doar atunci când statele membre pun în aplicare legislația europeană. Comisia monitorizează situația pe teren, lansăm în proceduri de încălcare atunci când constatăm că nu există această respectare. Probabil nu trebuie să vă reamintesc, însă trebuie să vă spun că am lansat o serie de astfel de proceduri de încălcare legate de valori împotriva Ungariei, mai ales în ceea ce privește situația organizațiilor din societatea civilă, libertatea academică și dreptul la azil și asistență la azil pentru solicitanții de azil. Majoritatea acestor proceduri sunt acum pendinte în Curtea Europeană de Justiție. În această vară, Comisia a trimis și o scrisoare scrisoare oficială Ungariei cu privire la faptul că nu există dispoziții în legătură cu alimentele pentru persoanele care sunt deținute în zonele de tranzit în Ungaria la granița cu Serbia. Comisia a mai lansat astfel de proceduri și împotriva Poloniei în ceea ce privește legislația privind Curtea Supremă, tribunalele obișnuite și noul regim disciplinar pentru judecători. Al doilea caz e încă în, trat, în tratament în curte, ne așteptăm în toamnă să avem o hotărâre pe jurisprudență. Raportul ne arată că Curtea de Justiție a făcut trimitere tot mai mult la cartă în hotărârile luate. Așa că vedem că există acum acce, acest accent pe Carta Drepturilor Fundamentale până și Curtea de Justiție invocă această carte în hotărârile pe care le ia. De exemplu, 357 de cazuri în 2018 în comparație, în comparație cu 27 în 2010. Așa că trebuie să ne reamintim acest fapt. Carta e un instrument relativ nou în domeniul drepturilor fundamentale, așa că e nevoie de timp până ea să fie cunoscută, să fie utilizată de diferiții actori cheie care o pot utiliza. Însă putem să constatăm că totul se întâmplă așa cum trebuie acum. Curțile naționale cer orientări din partea Curții de Justiție. Am avut 84 de întrebări preliminare în 2018 în comparație cu 19 în anul 2010. Tabelele cu toate aceste cifre le regăsiți în raport. Cei care politicienii judecătorii utilizează tot mai mult această carte. E un lucru deosebit de important, pentru că are într-adevăr un efect asupra, dreptul, asupra vieții oamenilor, atunci când cartea este pusă în aplicare în întregul lanț. Și ajung aici la sondajul pe care l-am făcut. Cu toate acestea, carta nu e folosită pe deplin. Gradul de conștientizare cu privire la existența cartei între cetățeni rămâne scăzut. Aici cred că trebuie să colaborăm astfel să încercăm, astfel încât să abordăm situația. Agenția Europeană pentru Drepturile Fundamentale, colegul nostru Michael vă va vorbi despre aceasta în curând, în raportul lor există faptul că există o lacună, o lacună în politicile naționale cu privire la implementarea cartei. Eurobarometrul pe care l-am făcut la începutul anului ne arată că, deși situația s-a îmbunătățit puțin din 2012, doar patru din zece cetățeni au auzit de cartă și doar unul din zece știe și despre ce e vorba. Șase din zece, 6 din 10 oameni chestionați și-ar dori mai multe informații despre această carte și unde ar, cui ar trebui să se adreseze dacă le sunt încălcate drepturile. Așa că, iată, ne așteaptă un volum foarte mare de muncă în ceea ce privește cre- creșterea gradului de conștientizare mai ales la nivel național. Avem această responsabilitate colectivă de a oferi informații cu privire la cartă. Ea e eficient în viața oamenilor dacă oamenii își cunosc drepturile, dacă știu cui să se adreseze când le sunt încălcate drepturile, însă cred că totul trebuie făcut într-o manieră precaută, pentru că nu se pune în aplicare în toate circumstanțele, cum vă spuneam deja, și ar trebui să fim atenți să nu creștem prea mult așteptările și că această carte ar fi un panaceu pentru probleme problemele tuturor. Din păcate există limitări în carte și știu că dumneavoastră, membrii Parlamentului European, sunteți conștienți de aceste limitări. Societatea civilă cei care apără drepturile omului sunt actorii cei mai importanți în a ne ajuta să creștem conștientizarea, mai ales instituțiile pentru drepturile omului, organismele pentru calitate. E un lucru valabil și pentru judecători, pentru autoritățile de punere în aplicare a legii. Toți aceștia trebuie să fie cei care să primească o formare cu privire la carte, astfel încât noi deja putem să îi formăm pe judecători, pe cei din domeniul juridic, dar vom avea și mai multe posibilități sub noul fond, astfel încât să creștem această formare. Organizațiile din societatea civilă, avocații, trebuie să fie cei care să disemineze informațiile cu privire la carte, pentru că ei sunt cei mai apropiați de cetățeni. Ei sunt cei care pot să le explice drepturile și ne putem gândi și cum putem să promovăm mai bine instrumentele, cum ar fi e-justice, unde sunt informații despre când se pune în aplicare carta. În concluzie, o mai bună utilizare a cartei și o cunoaștere mai bine a cartei e elementul important, mai ales în tot ceea ce facem acum sub președinția finlandeză cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale. La 12 noiembrie la Bruxelles vom putea să sărbătorim a 10 aniversare a cartei de când a devenit instrument obligatoriu și atunci ne vom putea gândi cum cu ajutorul întregului lanț de punere în aplicare, mai mai ales cu autoritățile naționale, apărătorii drepturilor omului, cum putem folosi carta la adevăratul său potențial și mă bucur că președintele acestei comisii parlamentare va vorbi la această conferință, așa că așteptăm cu nerăbdare să examinăm rezultatele și să continuăm acest, această muncă legată de carte. Vă mulțumim, doamnă Nolan. Îmi cer scuze că trebuie să vă tot reamintesc cât de important e timpul și cei care au fost deja în Comisia Libe și cei care au fost noi aleși își vor da seama pe de curând că, cât de repede că e comisia care e cea mai ocupată din instituție. Avem cel mai mare volum de muncă și întotdeauna avem un orar foarte încărcat. Comisarul King ni se va alătura la 9.45. Avem o listă lungă de oameni care doresc să intervină, așa că vă rog să vă încadrați în timp. Acum 10 minute pentru prezentarea lui Michael O'Flaherty. De la fiecare agenție, legat de tot ceea ce ține de agenții, aceste agenții vin în fața Comisiei Libe. Acum avem Agenția pentru Drepturile Fundamentale, o agenție foarte importantă. Majoritatea o cunoaștem și noi valorăm fiecare raport pe care ne-l face această agenție a drepturilor fundamentale, pentru că sunt cei care supraveghează situația legată de discriminare, de amenințări la drepturile egale în întreaga Uniune Europeană. E și cazul lui Michael Flaherty și vă rog să grăbiți prezentarea dumneavoastră, să vă încadrați în 10 minute, astfel încât să poată interveni cât de mulți membri în timpul alocat. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Chairperson. I'm Julie Warren. Mulțumesc foarte mult. Uh, vreau să mulțumesc uh, și lui Julie pentru invitație. Îmi face o deosebită plăcere să fiu astăzi aici. Uh, este o onoare pentru agenție să prezinte raportul. În plus, v-aș ruga să utilizați acest raport ca o resursă importantă pentru că are informații extrem de pertinente. Aș vrea să vă spun că este absolut unic în munca agenției. Este un raport nu doar al serviciilor uh, respective, ci al uh, bordului de management. Uh, raportul pe 2019, despre care vorbesc astăzi, se referă la conținutul din 2018. E foarte greu să aleg ceva din tot acest conținut, așa că în mod arbitrar aș identifica cinci comunități care se află în situație de risc în UE și cinci inițiative care ne dau semne de încurajare. În primul rând, uh, evreii. Rapoartele și datele statistice ne arată că avem o problemă foarte gravă cu antisemitismul în Europa. Situația este că un număr din ce în ce mai mare din uh, evrei care se află în Europa se gândesc să părăsească continentul din această motivă. Datele sunt de-a dreptul șocante. Uh, am văzut uh, răspuns din partea Comisiei și a Parlamentului în fața acestei stații, situații atât de uh, grave. În al doilea rând, uh, musulmanii, în special cei migranți, am văzut încă o dată că sunt probleme grave de ură față de această comunitate și paternuri de antidiscriminare. Și aici avem uh, răspunsuri față de o situație îngrijorătoare unde avem date din partea sondajelor făcute de noi. Comisia a, a înființat o bază de date care se referă la discriminarea împotriva musulmanilor, care va fi actualizată constant. A treia comunitate pe care aș menționat o și aici nu există nicio ierarhie, este cea a romilor, cea mai mare minoritate din UE, în jur de 6 milioane de persoane și după cum știți prea bine, datele uh, sunt impresionante în ceea ce privește inegalitățile, deprivarea și marginalizarea față de restul populației. Situația romilor și susținerea pentru drepturile lor fundamentale va trebui să rămână o prioritate pentru FRA. În 2018 uh, uh, am venit nu doar cu date socioeconomice despre rom, ci și un raport în ceea ce privește tendințele de, uh, uh, care sunt de discriminare împotriva romilor. Uh, o altă comunitate este cea a migranților, care va fi și a fost o zonă asupra care ne-am centrat foarte mult Probabil că nu trebuie să vă spun uh, prea multe, situația este bine cunoscută. În 2018 și chiar la începutul lui 2019, una din îngrijorările principale a fost cea referitoare la zona Mediteranei și scufundările în mare. În 2018, șase persoane zilnic își perdeau viața și această cifră continua să se mențină la acest nivel până în ultimele luni, suntem foarte preocupați de uh, faptul că în plus s-au criminalizat eforturile de salvare. Al cincilea grup, noi, populația globală a Europei pentru că în 2018 am devenit mult mai conștienți și mai atenți la felul în care viața noastră privată este subminată în procesul de digitalizare globală. De aceea, în 2018 ne-am centrat în mod special pe protecția datelor personale și pe uh, operațiunile de pe platforme de internet. Deci cinci comunități, cinci grupuri de persoane care au stat în centrul atenției noastre în 2018. Nu s-a schimbat nimic în 2019 de altfel și nu este doar o poveste de uh, negativism sau lucruri negative. Aș sublinia aici și cinci inițiative care ne-au dat semne de speranță în 2018. În primul rând, politicile și legislația care au fost adoptate în domeniul dezvoltării uh, s-au dezvoltat foarte mult pentru a face față acestor îngrijorări. Am publicat și un manual în ceea ce privește GDPR-ul pentru a permite uh, lucrătorilor să aplice, să implementeze cât mai bine această legislație atât de importantă. Rolul pilonului european al drepturilor sociale, de asemenea, a fost important și multe legislații care au fost întărite din punctul de vedere al drepturilor fundamentale, mai ales din partea Comisiei dumneavoastră, unde s-au făcut analize pe marginea datelor pe care le-ați primit de la noi, de exemplu regulamentul ETIAS sau revizuirea mandatului pentru anumite agenții care se ocupă de drepturile fundamentale. Un al doilea domeniu unde s-au văzut semne îmbucurătoare a fost uh, uh, măsura în care în 2018 am identificat și bune practici la nivel național. Unele țări sau anumite servicii au lucrat foarte bine și trebuie să facem mai mult pentru un schimb de bune practici. În raportul acesta am identificat 30 de astfel de exemple de bune practici la nivel național care ar trebui să fie cunoscute mai bine. V-aș da un exemplu în acest sens. Am publicat un raport în 2018 uh, în ceea ce privește bunele practici pentru deinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități. O analiză complexă uh, pe baza modelelor pozitive din mai multe state membre. O altă Uh, un alt domeniu încurajator este faptul că ne-am centrat atenția nu doar pe abuzurile uh, drepturilor omului, ci și pe arhitectura necesară pentru a preveni astfel de încărcări. Am văzut cum Comisia a publicat recomandări extrem de importante pentru a întări rolul agențiilor responsabile în acest domeniu. Tot în 2018 ne-am centrat din ce în ce mai mult pe societatea civilă Uh, o societate care este supusă multor presiuni peste tot și pentru aceasta e nevoie de un răspuns sistematic din partea UE, a instituțiilor și pe larg în general. 2018 a fost un an important și pentru a dezvolta, pentru a elabora inițiative, chiar și aici la Parlament, pentru întărirea statului de drept. Trec acum la un alt domeniu încurajator pentru anul 2018 și aici aș menționa al patrulea element pozitiv, așa cum spunea și așa cum spunea și Barbara Nolan, atenția față de cartă. Eu nu aș fi atât de îngrijorat uh, legat de faptul că nu este atât de cunoscută, pentru că uh, dacă ne-am întoarce la 1958, uh, să vedem ce se întâmpla cu Convenția pentru Drepturile Omului, nimeni nu știa pe atunci că exista o astfel de convenție. Deci, într-adevăr, Uh, nivelul de uh, cunoștințe legat de această cartă este destul de scăzut, dar asta n-ar trebui să ne ducă la disperare. Avem multe inițiative de susținere anul acesta și înființăm pe măsură ce trece timpul din ce în ce mai multe instrumente pentru a susține Carta Drepturilor Fundamentale, pentru a vedea când se implementează, când nu, facem investiții, avem un eveniment uh, în noiembrie și vă încurajăm și pe dumneavoastră la LIBE să veniți cu inițiative uh, speciale în uh, aceste ultime luni ale unui an aniversar, tocmai pentru a continua ceea ce spunea Barbara. Și în sfârșit, al cincilea semn de încurajare pentru 2018 a fost atenția deosebită prioritară care a fost acordată ODD-urilor, obiectivelor de dezvoltare durabilă și a, asupra felului în care ne-am centrat pe implementarea lor la nivel intern. Agenda internă pe care am stabilit-o în acest sens și nu doar cea externă. Era esențial pentru că drepturile uh, fundamentale, principiile acestea esențiale au fost incluse în toate politicile noastre ca un element esențial al societății și tocmai din acest uh, motiv, uh, capitolul tematic fundamental uh, pe care l-am prezentat în acest raport este cel referitor la promovarea ODD-urilor în UE. Deci, iată, domnule președinte, mă opresc aici. 2018, uh, într-adevăr, a fost un an foarte dur, dar în același timp a fost și un an în care au apărut câteva raze de lumină, ca să spun așa, în fața provocărilor cu care ne tot confruntăm. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule director. Vă mulțumesc și pentru că ați respectat timpul pe care l-ați avut la dispoziție. Vă mulțumesc și doamnei Nolan și dumneavoastră foarte mult. După cum vă dați seama, domnul comisar King va trebui să aștepte un pic, dar să nu-l facem să aștepte prea mult, oricum. Să dăm dovadă de un pic de respect, respectând timpul pe care l-am programat avem 15 membri, cel puțin, care au cerut să ia cuvântul, așa că v-aș ruga din suflet să respectați un minut de intervenție fiecare pentru a avea 5 minute de răspunsuri din partea invitaților noștri, fiecare 5 minute. Deci, voi da cuvântul celor care s-au înscris, uh, iar cei care nu apucă să intervină, vă rog să trimiteți întrebările în scris sau prin mail, cum doriți, dar oricum încerc să vă las pe toți să interveniți. Bineînțeles, dacă respectați timpul, atunci e fezabil. Dacă nu o faceți, atunci nu va mai fi posibil. Să începem. Nu avem neapărat o ordine, nu avem o rundă a coordonatorilor, așa că începem cu doamna Sipăl pentru un minut, vă rog, un minut fiecare. Și după aceea continuăm. Doamna Zipăl, vă rog. Mulțumesc foarte mult, voi încerca să fiu foarte succintă. Din toate dezbaterile pe care le-am avut uh, pe tema drepturilor fundamentale și amenințările la acest domeniu, aș vrea să mă centrez doar pe un aspect, digitalizarea și inteligența artificială, care joacă un rol din ce în ce mai mare. Nu știu dacă aveți idei noi, atât la Comisie cât și la Agenția FRA, pentru a ne asigura că în acest domeniu drepturile fundamentale sunt protejate peste tot la fel, pentru că am văzut, de exemplu, că recunoașterea facială nu este utilizată doar pentru aplicarea legii, ci și pentru multe alte scopuri. Deci sunteți pregătiți să faceți față acestor situații? Doamna Inveld. Mulțumesc. Nu cred că pot să fiu atât de succintă. Avem uh, aceste rapoarte anuale. Uniunea Europeană are un organ uh, de legi uh, un corp de legi foarte bine pus la punct, ca să zic așa. Deci, din punct de vedere juridic, avem cel mai bun sistem din lume. Însă problema este la implementare. Aceasta este vulnerabilitatea noastră și asta ține de partea politică, pentru că comisia este cea care trebuie să implementeze, dar comisiei e frică de statele membre și trebuie să uh, vedem cât de independentă sau de curajoasă va fi noua comisie, însă, din ce am văzut până acum, nu pot să zic că sunt, uh, am prea multe speranțe. Dacă următoarea comisie va fi în stare să facă față statelor membre, pentru că de multe ori comisia îi lasă pe cetățeni să se ducă în instanțe, să se certe acolo ani de zile, dar fondul pentru litigii pe care noi l-am cerut să fie inclus în buget pur și simplu este omorât din fașă de către comisie. Deci sper că dumneavoastră știu că sunteți de partea noastră, dar să transmiteți acest mesaj și la nivelul politic. Doamna Streic, mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și invitațiilor pentru aceste prezentări atât de bune. Doamna Nolan, credeți că se poate îmbunătăți transparența Uh, pentru felul în care se evaluează implementarea cartei în raportul de implementare al Comisiei și sunt de acord cu ce s-a spus aici, că implementarea din punct de vedere practic uh, mai lasă de dorit. Și nu știu dacă uh, vă gândiți la anumite soluții pentru a oferi organelor de decizie națională soluții pentru interpretarea cartei, de exemplu articolul 24, interesul superior al copilului, care ar trebui să fie prioritar și care a fost interpretat în multe feluri până acum. O ultimă întrebare legată de aplicația sau implementarea la nivel extern, deci în afara teritoriului. Uh, domnul O'Flaherty a vorbit deja de operațiunile de căutare și salvare, însă multe operațiuni se realizează în afara teritoriului nostru și vreau să vă întreb dacă acestea respectă sau nu carta. Mulțumesc. Domnul Tardino. Doamna Tardino. Mulțumesc. Iată, intrăm acum într-o nouă etapă politică și am văzut cu ocazia alegerilor că politica internațională s-a schimbat între timp. Brexitul, alegerile europene, alegerea domnului Trump ne-au arătat acest lucru și internetul a schimbat foarte mult uh, felul în care se face politică și strategia electorală. E vorba aici de o adevărată revoluție și toate formele de participare și de comunicare s-au schimbat între timp. Trebuie să ne adaptăm acestui proces de digitalizare și aceasta uh, are un impact foarte clar în procesul uh, de alegeri. Comisia a venit cu tot felul de idei interesante pe care le propune, însă utilizarea internetului, de exemplu, pentru campaniile de dezinformare, este un lucru important, însă ă, nu trebuie să luptăm împotriva unui spațiu de comunicare pe internet care să fie deschis. Cum putem lupta deci împotriva dezinformării fără a face cenzură? cum putem lupta împotriva acestui fenomen, protejând în același timp libertatea de exprimare uh, și valorile democrației. Mulțumesc! Comisarul King uh, uh, va veni peste ceva timp, nu este încă aici, este următorul punct de pe ordinea de zi. Doamna Iaroca, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vorbesc aici despre drepturile copiilor și vreau să mulțumesc invitațiilor pentru cele două prezentări, însă pot să vă spun că în timp ce noi ne aflăm aici, peste tot în Europa sunt ghetouri cu sute de mii de copii care nu sunt în stare să se ducă la școală. Uh, chiar uh, înainte de a veni aici, am, uh, v-am distribuit, v-am trimis un e-mail cu un film care a fost filmat la Târgu Mureș cu copii, tocmai pentru a ține cont de aceste situații în legislația statelor membre, pentru că nu există obiective obligatorii pentru statele membre pe care trebuie să le respecte, nu există un proces de monitorizare și copiii sunt viitorul nostru, deci din punct de vedere economic e o decizie proastă. Însă dacă vorbim de drepturile fundamentale și acest articol 24 al cartei unde se vorbește despre drepturile copiilor, acești copii care sunt acum în Europa și poate șase uh, milioane de romi a, ați spus dumneavoastră și uh, eu spun 60 de milioane plus încă uh, 100 de milioane care nu sunt romi și care au probleme cu uh, sănătatea, școala, deci cu drepturile fundamentale. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Santos! Mulțumesc! Vreau să mulțumesc în primul rând uh, invitațiilor noștri care au vorbit despre felul în care trebuie susținute drepturile activiștilor și rolul societății civile. Aș dori să vorbesc despre situația din Mediterana și despre felul în care se sancționează practic activitatea ONG-urilor și ajutorul umanitar oferit acolo. S-a lansat deja o procedură uh, împotriva Ungariei pentru anumite cazuri, dar n-am văzut uh, că comisia, uh, ca comisia să intervină în mod activ față de tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni în uh, zona Mediteranei. Iar progresele legislative, de exemplu, care au apărut în Italia, deci uh, schimbările legislative care s-au făcut în Italia în sensul sancționării ONG-urilor care realizează uh, operațiuni de căutare și salvare în Mediterană mă îngrijorează. Deci vreau să îmi explicați uh, uh, din partea Comisiei ce măsuri aveți de gând să luați. Domnul Ruiz de Vesa, mulțumesc domnule președinte și eu aveam exact aceeași întrebare pe, pe care tocmai a prezentat-o colega mea Isabel Santos. Era o întrebare pentru doamna Nolan. Dumneavoastră ați spus că uh, s-au uh, deschis, s-au lansat anumite proceduri uh, față de Ungaria, de exemplu, și anumite state membre, însă, într-adevăr, s-a încălcat articolul 18 al cartei, uh, dreptul la azil atunci când s-au închis porturile din Italia, până în ziua de astăzi, de altfel, pentru că tocmai am văzut știrile de astăzi și, de asemenea, în cazul Maltei. Vreau să vă întreb Comisia ce a făcut față de această încălcare gravă și clară a dreptului la azil. E clar că uh, această intervenție nu respectă nici spiritul tratatelor, nici uh, uh, jurisprudența, nici uh, nimic. Pentru domnul O'Flaherty, vreau să vă întreb dacă puteți spune ceva în ceea ce privește educația pentru drepturile omului. Mulțumesc, doamna Vizele. Nu este în sală? Domnul Vințe, mulțumesc, domnule președinte. E greu să oferim răspunsuri cetățenilor în ceea ce privește drepturile fundamentale, mai ales cei din comunitățile minoritare. În ciuda faptului că minoritățile etnice și lingvistice reprezintă peste 10% din populația UE, aceștia știu că există Carta Drepturilor Fundamentale și totuși Uh, această carte nu este implementată și, prin urmare, sunt dezamăgiți. Cum putem rezolva această situație pe viitor? În al doilea rând, vreau să vă întreb dacă agenția FRA a prevăzut în viitorul apropiat să vină cu recomandări în ceea ce privește situația minorităților uh, din UE. Uh, cred că ar fi un moment foarte potrivit pentru a o face. Mulțumesc. Doamna Purek. Thank you, uh, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. După cum știm cu toții, înainte de intrarea în vigoare a Cartei Drepturilor Fundamentale s-a semnat așa numitul protocol uh, britanic. Și Polonia a reacționat. Practic, în protocol se spunea uh, că nu se recunoșteau drepturile pentru cetățenii polonezi. Uh, iar uh, uh, guvernul de la momentul acela din Polonia uh, era, uh, era foarte frică că nu se vor aplica garanțiile pentru cetățenii polonezi. Vreau să vă întreb ce consecințe a avut acest protocol pentru drepturile fundamentale în UE. Mulțumesc și eu. Văd că domnul comisar King tocmai a intrat în sală. Bun venit și uh, vom continua dezbaterea câteva minute, după care uh, vom trece la următorul punct cu dumneavoastră. Vă rugăm deci să aveți un pic, uh, un pic de răbdare. Mulțumesc, doamna Al-Salhani. Da, voi vorbi în suedeză. Mulțumesc în primul rând pentru toate aceste prezentări atât de bogate în informații. Eu fac parte din trei din grupurile pe care dumneavoastră le-ați prezentat, pentru că sunt uh, de origine musulmană, imigrantă și deci în populația generală. Știți că există o problemă cu discriminarea față de, în special, femei musulmane și copii musulmani. Uh, care sunt concluziile dumneavoastră în ceea ce privește caracteristicile comune între aceste grupuri? O altă întrebare. Ați vorbit despre semne încurajatoare și unul din aceste semne pe care l-ați prezentat are legătură cu următoarea întrebare. Cum putem lupta mai bine împotriva discriminării? Pentru că uh, la nivelul Consiliului sunt multe blocaje legate de această Carta Drepturilor Fundamentale. Cum putem lupta? Doamna Dobre, mulțumesc, am să vorbesc în maghiară. Az Európai Unió alapjogi kartája... Mulțumesc, domnule președinte. Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene evocă foarte multe valori, libertatea uh, sistemului juridic, libertățile civile, o serie întreagă de valori comune, deosebit de importante și politicienii care afirmă că aceste valori sunt uh, valori împărtășite de toți, uh, țin seama de anumite variabile la nivel național. Și atunci mă întreb ce va face Comisia Europeană dacă va constata că există diferențe în aplicarea zilnică a acestor texte și în respectarea acestor valori. Trebuie să ne dăm seama și de realitatea tangibilă, pentru că altfel nu vom înțelege foarte bine ce se întâmplă în Ungaria Există o lege care există în mod teoretic pe hârtie, dar apoi avem și aplicarea acesteia și trebuie să înțelegem cum anume aceasta se aplică în Ungaria. Doamna Adamovici, mulțumesc, domnule președinte. Evident că avem Carta Drepturilor Fundamentale, însă trebuie să vedem și felul în care aceasta se aplică în Uniunea Europeană. Și eu am o întrebare și acest lucru se înscrie în contextul dezbaterilor noastre viitoare. Mă întreb dacă ar fi posibil să facem în așa fel încât Carta Drepturilor Fundamentale să fie aplicată în așa fel încât să putem lupta împotriva rasismului și împotriva dezinformării. Grazie, președinte. Eu ringrazio i nostri ospiti. Doamna Chinici, mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumesc invitațiilor noștri pentru aceste prezentări. Aș vrea să mă refer la drepturile copiilor, care fac parte din drepturile fundamentale. Într-adevăr, copiii nu beneficiază întotdeauna de aceste drepturi pentru că nu reușesc să le valorifice, fiind minori. E o adevărată problemă. Dreptul, spre exemplu, în ceea ce privește uh, lupta împotriva violenței față de copiii migranți, violența pe internet. Iată arată o serie întreagă de probleme care trebuie să fie rezolvate în justiție. Evident că noi avem o um, directivă referitor la garanțiile procedurale atunci când e vorba de minori și, evident, trebuie să respectăm în acest sens și Carta Drepturilor Fundamentale. Și aș vrea să vă întreb, se urmărește felul în care se aplică carta în cazurile mai precise, mai specifice ale drepturilor uh, copiilor minori și e o întrebare către domnul uh, O'Flaherty. Considerați că drepturile fundamentale ale copiilor sunt astfel pe deplin uh, protejate? Domnul Fest, fără microfon. Mike, bitte. Jetzt, now. Um, zwei Fragen an Mr. O'Flaherty. Două întrebări pentru domnul O'Flaherty. Toți uh, evreii care au fost uh, omorâți în acest an în Europa au fost omorâți de musulmani. În studiul dumneavoastră ați studiat acest antisemitism, dacă are o legătură cu această migrare a musulmanilor, se poate face această legătură și apoi ne spuneați de o altă grupă de risc pentru discriminare, migranții și cei care se neacă în Marea Mediterană. Ce are de a face cu discriminarea? Pentru că, de exemplu, exemplu, dacă cineva vine spre Bruxelles cu mașina și suferă un accident, e, cu, cu mașina e un accident și nu e niciun fel de discriminare. Și atunci mă întreb cât de mult reflectă studiul dumneavoastră acest termen discriminare. Uh, as, as, as, as, as you see, as... Da, după cum puteți vedea, spune domnul președinte, există o serie întreagă de aspecte și semne de întrebare evocate de colegi, așa că v-aș ruga să încercați să răspundeți, dar cât mai succint pe uh, posibil uh, în așa fel încât să nu trebuiască domnul comisar King să aștepte prea mult și mai mult decât atât mai avem încă o serie întreagă de puncte pe ordinea de zi, așa că dau mai întâi cuvântul doamnei Nolan. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte rapid, întrebarea referitoare la digitalizare și inteligența artificială. Președinta aleasă a Comisiei a anunțat că dorește în primele 100 zile ale mandatului său să aibă inițiative legislative referitoare la inteligența artificială și sunt încântată să vă spun că Direcția Generală Just este corresponsabilă împreună cu DigiConnect pentru a veni cu aceste texte legislative, propuneri de legislație. Vom conlucra uh, și din punct de vedere al drepturilor fundamentale, pentru că, în mod clar, inteligența artificială cuprinde și aceste uh, aspecte pentru a fi în măsură să redactăm aceste inițiative legislative, care vor fi, cred eu, inițiative de tip pionier peste tot în lume, la nivel mondial, pentru că deocamdată încă nu există legi specifice uh, față de inteligența artificială. Apoi, uh, pentru a răspunde la întrebarea doamnei Intveld, nu cred că e foarte corect să spuneți că nu aplicăm toate procedurile de infracțiune pe care le-am uh, deschis pentru a apăra drepturile omului, mai ales în Ungaria și în Polonia în momentul de față, demonstrează că suntem activi și că aceste cazuri sunt totuși complexe, durează mult, e nevoie de analiză și uh, noi facem exact ceea ce ar trebui să facem. Noi suntem uh, gardienii tratatelor, al cartei și acționăm acolo unde este necesar și atunci când este necesar. E adevărat că noi am avut și câteva schimburi de opinii bilateral. Comisia în momentul de față, în mod activ, implementează acest fond uh, Uh, pe care l-ați evocat și noi credem că trebuie să construim capacități în rândul societății civile, în rândul ONG-urilor mai ales, pentru a fi în măsură să uh, ne ocupăm de aceste cazuri strategice și tocmai acesta este și scopul acestui fond. Bun, acum uh, poate dumneavoastră ați dori să fie utilizat în mod un pic diferit, dar uh, în funcție de sumele care vor fi evocate, dacă aceste fonduri sunt disponibile în fond, atunci uh, le vom utiliza în așa fel încât să introducem modificări, să introducem schimbări, să ajutăm ONG-urile, ca acestea să se poată apăra în justiție. Întrebarea ce mi-a fost adresată de doamna Iaru, care referitor la comunitatea romă și drepturile copiilor. Drepturile copiilor uh, fac parte din uh, cartă, apar în cartă și nu e adevărat că sunt importante, dar nu le considerăm în mod deosebit, le considerăm ca parte a cartei. Și președinta aleasă a comisiei a lansat o, o misiune săptămâna aceasta pentru a analiza posibilitatea unei noi strategii pentru drepturile copiilor, așa că vă invit să cooperăm în așa fel încât să putem consolida drepturile copiilor. și eventual să las pe colegul meu, Michael, să poată să răspundă și la celelalte întrebări. Foarte pe scurt, spune domnul președinte. Domnule director O'Flaherty, știm că angajament, care este angajamentul dumneavoastră, știm că întotdeauna ne încercați să uh, ne amintiți că e loc și de mai bine și că putem îmbunătăți uh, lucrurile. Evident, puteți răspunde eventual ulterior la alte întrebări și în scris și prin mail, uh, așa că v-aș ruga succint. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce vrește digitalizarea și inteligența artificială, vreau să vă spun că este o prioritate pentru agenția noastră. Noi analizăm lucrurile în momentul de față din perspectiva drepturilor omului și facem două lucruri, mai ales. Mai întâi, o cartografiere a impactului și pertinenței inteligenței artificiale din perspectiva drepturilor omului, pentru că e clar că acum uh, lucrurile se, uh, se înfierbântă pe internet și trebuie să ne uităm exact la realitate state și să vedem exact cum arată. Spre exemplu, în următoarele trei săptămâni vom publica un raport în ceea ce privește recunoașterea facială și uh, conjuncția aceasta cu drepturile fundamentale și vom vedea care este uh, impactul uh, intrării unor uh, date false. Uh, la întrebarea doamnei Intveld, care de fapt era mai degrabă adresată Comisiei, uh, felul în care se aplică și se monitorizează aplicarea legii. Trebuie să fim într-adevăr mai viguroși în ceea ce privește uh, aplicarea standardelor pentru drepturile omului. Spre exemplu, nu există urmăriri uh, suficiente în ceea ce privește crimele provocate de ură sau incitarea la ură. Nu avem cifre publice pe acest, în acest domeniu copiii. Știu că Barbara Nolan a spus că pentru agenția noastră FRA, dimensiunea aceasta a drepturilor copiilor este miezul activității noastre și punem un accent deosebit pe aceste drepturi în cazurile cele mai complexe. Spre exemplu, în contextul migrației, în mod uh, expre am pus accentul pe aceste drepturi ale copiilor și ca să răspund și la cele, uh, întrebarea doamnei Chinici. Uh, am publicat un raport în ceea ce privește returnarea copiilor minori înspre țări terțe și e clar că acolo analizăm situația din unghiul acesta specific al drepturilor copiilor. Iată cum lucrăm. Apoi, în ceea ce privește Mediterana, doamna Santos s-a referit și domnul Fest de asemenea s a referit la acest aspect. Eu cred că până la urmă e vorba de lege. Legea aplicabilă pe mare și legea care este obligatorie și aplicabilă statelor uh, riverane. Uh, ar trebui să spun de asemenea faptul că uh, monitorizăm toate interdicțiile de intrare în porturi pentru nave care au fost emise în uh, Mediterana și nu am găsit niciun caz în care o astfel de interdicție să ducă la o urmărire uh, uh, în justiție. Ce se întâmplă aici? E clar că e vorba de o strategie penală și aplicarea legii penale în acest context. Apoi, la întrebarea Uh, domnului Levesa referitor la educație pe chestiuni de drepturile omului. Ne presează timpul, dar vreau să vă spun că în continuare trebuie să investim în această educație. Legislația e o treabă, dar educația față de aceste drepturi este uh, un element important, pentru că e vorba de valori și drepturi fundamentale, atât pentru copii cât și pentru toată lumea, așa că trebuie să continuăm investițiile în acest sens. Domnul Vince s-a referit la minoritățile lingvistice și etnice. Salut această întrebare. E clar că acestea există și reprezintă o parte importantă din țesutul foarte pestriț al Uniunii Europene și trebuie să ne asigurăm că acestea sunt pe deplin protejate. Uh, o facem pe deplin în momentul de față. Uh, să știți că astfel de întrebări noi primim în mod uh, periodic și în, uh, de câte ori avem o astfel de solicitare analizăm situația. Apoi, dacă am analizat impactul a uh, protocolului, uh, așa zisului protocol britanic și impactul față de cartă, vă mulțumesc pentru întrebare. Și doamna Salmani, Uh, cred că am răspuns deja la întrebarea dumneavoastră referitor la felul în care punem accentul pe drepturile copiilor în contextul minori, uh, migranților, dar nu numai. Și evident că există și o experiență a femeilor pe care încercăm să valorificăm. Avem un raport specific în ceea ce privește experiența acestor femei migrante și avem și uh, o, o, o documentație referitor la experiența femeilor rome, pentru că sunt categorii vulnerabile care au avut foarte mult de suferit și putem demonstra demonstra acest lucru. Apoi, faptul că valorile nu pot fi îngrădite de valorile națion- valori de uh, specificitățile naționale. E vorba de univers- valori universale, nu europene. Acestea sunt înscrise în Declarația Universală a Drepturilor Omului și apoi au fost preluate și incluse în diferite tratate, inclusiv în Carta Drepturilor Fundamentale. Și domnul Adamovici a întrebat dacă uh, nu ar trebui să uh, uh, acționăm în momentul în care există uh, incitare la ură și dacă există infracțiuni din cauza urii. Da, evident că avem avem la dispoziție un întreg arsenal, dar trebuie să-l punem și în aplicare. Legea există deja. Și un ultim aspect, pentru a răspunde domnului Fest, dacă uh, evrei care au, au fost uciși, oare nu au fost uciși sau alungați din cauza uh, uh, populației musulmane. Trebuie să vă spun că nu e chiar așa, ba din potrivă. Uh, avem un sondaj care a fost realizat acum 8 ani de zile și am vrut să vedem care sunt făptașii în astfel de cazuri și am observat că există, cazuri, există persoane care vin din extrema dreapta, uh, de centru, dar vin și din uh, partea comunității musulmane și să știți că în momentul în care punem astfel de întrebări și le-am pus și anul trecut, am obținut cam aceleași răspunsuri. Deci, uh, um, nu am constatat vreo modificare, vreo evoluție în aceste trenduri uh, din 2015 până în prezent. Mulțumesc! Mulțumim, mulțumim foarte mult uh, oratorilor noștri și intervenienților noștri. Iată un prim punct de pe ordinea de zi care se încheie. Concluzia este următoarea. Nu avem nicio îndoială. La 10 ani după intrarea în vigoare a Cartei Drepturilor Fundamentale nu avem îndoiele asupra importanței juridice a acestui text Uh, asupra importanței Cartei Drepturilor Fundamentale care a intrat în vigoare odată cu tratatul de Lisabona. Acum trebuie să conștientizăm publicul, cetățenii, să comunicăm pe această temă, în așa fel încât să spărim conștientizarea uh, față de importanța și caracterul obligatoriu al acestui text. Obligator atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru statele membre. Și putem spune că există o serie întreagă de decizii luate de Curtea Europeană de Justiție care consolidează, ci demonstrează importanța acestei carte, chiar și cazuri care au fost lansate după o solicitare în instanță, după un apel, după anumite acțiuni care au fost uh, la care a stat, uh, la care Parlamentul European a fost inițiator. Există astfel de cazuri în care Carta Drepturilor Fundamentale s-a dovedit a fi extrem de pertinentă și obligatorie. Domnul Ruiz Vesedo, văd că vreți să vreți să mai interveniți, o, cu o notă de subsol, dar foarte pe scurt, pentru că să știți că nu mai avem timp. Da, foarte pe scurt mai mulți deputați și eu avem impresia că nu ni s-a răspuns concret la întrebările referitoare la acțiunile ce au fost întreprinse în momentul în care s-au închis porturile în Mediterana. Poate ni se poate răspunde mai concret în scris. Da, poate puteți răspunde tot așa uh, succint. Să știți că dacă ne trimiteți ceva în scris, o să vă răspundem. Uh, dar acum, să știți că uh, întrebarea dumneavoastră nu se înscrie exact în rândul competențelor uh, mele, dar cu siguranță dacă ne scrieți nouă la comisie, vom reveni ulterior. Președintele, Bun, așa veți face. Să știți că nu e finalul acestei dezbateri, pentru că v-am spus, există o serie întreagă de seminarii și întâlniri care vor fi organizate în următoarele săptămâni, în așa fel încât să putem să celebrăm cum se cuvine importanța Cartei Drepturilor Fundamentale la care noi ținem atât de mult. Așa că vă mulțumesc tuturor și putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Vreau să-l salut pe domnul Julian King, comisar, pentru următorul punct.

să mergem mai departe, fără întârziere. Vă mulțumim, domnule comisar King, că vă aflați alături de noi. E o chestiune de securitate. Avem comisarul pentru securitate care e invitatul nostru chiar acum. Politica de securitate în Uniunea Europeană conține mai multe instrumente care să consolideze securitatea cetățenilor europeni. Am discutat mult despre dezinformare, despre securitate cibernetică, de rețelele de comunicare și sunt tocmai punctele pe, despre care ne va vorbi acum domnul comisar King. Am discutat despre influența uh, pe care a avut-o dezinformarea în procesul electoral. Înseamnă impactul asupra democrației ca atare. Acum vedem că există noi tehnologii, art, inteligența artificială, așa numitele deepfakes, platformele sociale care joacă un rol important în dezinformare și vin cu multe provocări la adresa democrației în fiecare stat membru. Și avem și coduri de conduită, coduri pentru cele mai bune practici, dar acestea sunt insuficiente. Așa că vom asculta acum, îl vom asculta acum pe domnul comisar, ne va spune ce urmează să mai facă comisia, comisia, care viitoarea legislație pe subiect, mai ales în ceea ce privește securitatea cibernetică a rețelelor 5G, și anume cea mai nouă tehnologie care ne oferă provocări fiecăruia dintre noi și care au un potențial impact asupra aplicării legii și de dovezilor. Așa că, domnule King, aveți cuvântul pentru următoarele 12 minute, astfel încât să putem să ne încadrăm în ordinea de zi, după care vom avea o primă rundă de întrebări, întâi coordonatorii, vă rog cât de pe scurt, și astfel vor avea ocazia să intervină și ceilalți membri, pentru că sunt subiecte care ne interesează. Domnule King, bun venit! Mulțumesc, mulțumesc că m-ați invitat din nou. Când ne-am întâlnit înainte de pauza de vară, am început să vorbim despre o parte din aceste subiecte, implicațiile pe care le au noile tehnologii și noile comportamente. Uh, odată cu aceste tehnologii și mă bucur că m-ați invitat să continuăm discuția noastră. În mod evident ne aflăm într-o perioadă specială în acest moment. Se întâmplă foarte multe lucruri, se discută foarte mult despre noua comisie, dar mai sunt și foarte multe lucruri pe care trebuie să le facem de acum până la sfârșitul lui octombrie. Și vreau ca împreună cu dumneavoastră să progresăm, inclusiv pe asemenea subiecte. Președintele ales spunea că digitalizarea este cea care transformă piețele felul în care trăim și trebuie să facem tot ce ne stă în putință, să le utilizăm utilizând big data, inteligența artificială. În același timp, dacă ne dorim să obținem toate aceste beneficii, trebuie să ne asigurăm că ne protejăm de riscuri. Trebuie să putem să uh, atenuăm aceste riscuri, riscuri care vin din partea celor care doresc să intervină pe tehnologiile noastre sau să abuzeze de ele și să facă rău. Înseamnă că trebuie să ne gândim nu doar la perspectiva economică și industrială, oricât ar fi acestea de importante, ci trebuie să ne gândim și la securitate, la dimensiunea legată de securitate. Să ne asigurăm că încercăm să îi protejăm pe cetățenii noștri, să protejăm societățile noastre de actori malițioși. Din perspectivă europeană, cred că toate acestea înseamnă că trebuie să încercăm să promovăm bunele alegeri, atunci când vorbim de infrastructura critică, construirea ei, asigurarea ei și să ne asigurăm că atât cât e posibil e folosită pentru bine și că nu e disponibilă pentru a fi prost folosită de cei care vor să facă rău. Președintele menționa 5G, așa că voi începe vorbind despre rețelele 5G. În Europa devenim tot mai conștienți de importanța faptului că e nevoie să protejăm infrastructura digitală, să o protejăm de atacuri, de spionaj, de transferuri forțate de tehnologie și împotriva acestei și în fața acestor schimbări geopolitice. Pentru a putea face ceva, trebuie să colaborăm în întreaga Europa, să vedem care sunt punctele slabe, vulnerabilitățile, tot ceea ce ar putea să submineze securitatea colectivă. De aceea, în acest an, Comisia a făcut o recomandare cu abordare europeană ca care să protejeze securitatea rețelelor noastre 5G. Generațiile anterioare de telecomunicații 2, 3, 4G Prețul și costul erau principalele aspecte. Acum, pentru 5G, ne dorim ca și securitatea să fie un aspect cheie în luarea deciziilor. Nevoia de acțiuni colective e clară, mai ales că vorbim de infrastructură europeană și avem o abordare în trei etape pe care să colaborăm. O primă etapă a fost ca fiecare stat membru să identifice riscurile, așa cum le percepeam, un lucru care s-a făcut deja, toate statele membre ne-au transmis rezultatele, a doua etapă se desfășoară acum, aceste rezultate trebuie puse la oaltă, astfel încât să avem o perspectivă europeană cu privire la riscuri și apoi să începem să formulăm strategii astfel încât să atenuăm aceste riscuri, lucruri pe care îl vom face de acum până la sfârșitul anului. Așa că iată progresăm Următoarea etapă formală va avea loc în luna octombrie, atunci când eu și Maria Gabriel vom face un raport cu lecțiile învățate din dialogul cu statele membre legat de riscuri și vom vorbi despre măsurile care ar putea fi propuse. Dezinformarea acum. Am mai vorbit despre acest subiect și înainte dumneavoastră, ca membri activi în dezbaterile politice în statele dumneavoastră europene, sunteți foarte conștienți de potențialele riscuri care apar din dezinformare și felul în care acestea pot să influențeze procesele democratice, alegerile, cum poate fi utilizată dezinformarea pentru a diviza comunitățile și societățile noastre. Pentru a răspunde la aceste provocări, Comisia a venit cu mai multe inițiative o comunicare în ceea ce privește dezinformarea online în 2018, un plan de acțiune împotriva dezinformării în decembrie și apoi un pachet privind alegerile din nou anul trecut. Aceste inițiative au reușit să mobilizeze o întreagă serie de actori publici și privați care să întreprindă acțiuni. Instituții naționale și ale Uniunii, societatea civilă, platformele, uh, cei din publicitate, cei care verifică datele, cei din sistemul de educație. Toată lumea trebuie să fie implicată în acest efort. Am trecut acum prin alegerile europarlamentare, dumneavoastră în mod direct. Până la urmă, nu a existat niciun fel de campanie spectaculoasă de dezinformare pe parcursul alegerilor. Însă vă spuneam și înainte, nu înseamnă că a fost o zonă fără dezinformare. A existat o cantitate impresionantă de dezinformare pe parcursul alegerilor. Vă voi da un exemplu. A existat uh, un fel de raportare și am făcut aceste cercetări în Germania, promovarea în online a unui partid politic a reprezentat 86% din toate activitățile partidelor pe Facebook în perioada din prejurul alegerilor. De patru ori mai mult decât orice alt partid, de șase ori a fost uh, de șase ori față de tot ceea ce puneau pe internet toate celelalte partide împreună. Multe dintre aceste like-uri și distribuiri veneau de la 8.000 de conturi. Și mă tem că aceste conturi au fost unele suspicioase, cu um, niște cifre uh, cu niște litere aleatorii puse după un prenume. Și foarte mulți oameni dădeau like, le trimiteau mai departe și trimiteau aceste posturi mai departe pentru a amplifica mesajul. Iată aici am avut un exemplu de dezinformare automată la scară largă, propagandă. Dacă platformele nu pot să-și dau seama că există asemenea conturi coordonate, uh, și suspicioase și dacă rețelele nu le identifică, avem o problemă. Trebuie să facem ceva în acest sens. Nu vreau ca acesta să fie noua situație normală și de aici să înceapă viața noastră politică în Europa. De aceea noi am contactat marile platforme de internet să semneze un cod de practici în ceea ce privește dezinformarea, cod care a fost finalizat în septembrie anul trecut. Facebook, Google, Twitter, Mozilla, asociații comerciale din publicitate, toți aceștia și-au luat angajamente. De atunci pot să spun că ni s-a alăturat la acest cod și Microsoft în primăvara acestui an. Sunt 15 uh, angajamente și noi supraveghem care e performanța în legătură cu angajamentele. Facem o, am făcut o raportare și până la alegeri și vom continua cu această supraveghere și vom face mai multe revizuiri în această toamnă. La mijlocul lunii septembrie ne așteptăm ca semnatarii să vină cu propriile lor rapoarte, să le prezinte comisiei toți cei care au semnat acest cod sunt cei care au și consultanți, părți terțe, care să supravegheze ceea ce s-a întâmplat și ne vor face o raportare la mijlocul lui octombrie. Pornind de la aceste elemente, Comisia apoi va face o primă privire de ansamblu cu privire la punerea în aplicare a codului înainte de sfârșitul lunii octombrie. Apoi, un ultim pas e o evaluare de plină, va fi o comunicare a comisiei, care ne așteptăm să fie redactată la începutul anului viitor, după consultări cu experții și statele membre. Cum vă spuneam și înainte, colegul meu, doamna comisar Gabriel, spunea că dacă rezultatele vor fi nemulțumitoare, atunci noi considerăm că în comisie ar trebui să fim pregătiți să propunem viitoare acțiuni și de natură de reglementare. Platformele online au o responsabilitate mare în ceea ce privește dezinformarea pe internet ceea ce s-a raportat deja în acest an, Google, Facebook au întreprins acțiuni în mai multe domenii, inclusiv punând la dispoziție mai multe date. Însă, cu toate acestea, mai există multe lucruri care trebuie făcute, ca în exemplul pe care îl dădeam înainte. Platformele trebuie să dea informații și mai detaliate, astfel încât să fie identificați actorii malițioși și care sunt victimele acestui material. E nevoie de oameni care să verifice datele în toate statele membre și cetățenii trebuie să fie și uh, ei ajutați astfel încât să identifice mai repede asemenea informații și Comunitatea de cercetare trebuie să aibă acces la datele pe care le au platformele, bineînțeles aliniindu-se la legislația de protecție a datelor, astfel încât să putem să analizăm ceea ce se întâmplă și să putem să facem față. Există deja o serie de propuneri legislative care există în statele membre, de exemplu în Regatul Unit, au aici un document în ceea ce privește efecte negative online. În Franța se încearcă ca platformele să fie mai responsabile. De pe partea Comisiei, noi încurajăm, încurajăm statele membre pentru asemenea eforturi. În lunile de dinainte de alegeri, am, ne-am întâlnit cu experții pe protecția datelor din statele membre. Avem acum o rețea consolidată de cooperare prin care să promovăm cooperarea astfel încât să ne creștem gradul de rezistență. Lucrăm cu Parlamentul European, europarlamentarii, partidele politice, astfel încât să fie cunoscut subiectul și spunem cât de importantă e transparența, mai ales în publicitatea politică. Împreună cu statele membre, în această rețea vom face un raport, un raport pentru dumneavoastră cu privire la alegeri și cum s-au desfășurat acestea mai târziu în toamnă. Tot în acest an am stabilit un sistem rapid de alertă între instituții și statele membre, astfel încât să fie identific- identificate campaniile coordonate de dezinformare. Cum v-am spus, pe timpul alegerilor nu am identificat o campanie coordonată de dezinformare, însă acest sistem de alertă rapidă ne-a arătat că e valoros pentru că au fost crescute contactele și a fost crescută cooperarea între statele membre pe subiect. Așa că trebuie să continuăm această muncă. Trebuie să avem un hub pentru cercetare și analiză și cooperare cu partenerii internaționali și NATO și G7 printre aceștia. În ultimii doi ani am mobilizat o comunitate de cercetători din societatea, oameni din societatea civilă care să verifice informațiile și să identifice campaniile de dezinformare și am încercat să elaborăm răspunsuri de care să ne folosim. Pentru a crește impactul acestei munci, în curând vom avea o nouă platformă europeană online pe dezinformare prin CEF, astfel încât să putem să sprijinim această comunitate. Dar avem nevoie și de platforme platformele sociale care să-și îndeplinească rolul și anume să ne dea un acces, un acces securizat la date pentru aceste persoane care verifică informațiile. Ele să se poată informa și să poată să cerceteze ceea ce se întâmplă. Bineînțeles, ne vom asigura că toate standardele profesionale și etice sunt respectate. De asemenea, ne gândim la noi instrumente de abordare a dezinformării. Prin Orizont 2020, în comisie am investit peste 40 de milioane de euro pentru noi tehnologii care să lupte împotriva dezinformării, să fie puse mai repede în aplicare diferitele proiecte și parteneriate și să facem o legătură între cercetători, mediul de afaceri și platformele sociale. Și, într-adevăr, această comisie a propus un uh, buget dedicat de peste 60 de milioane de euro în viitorul CFM, astfel încât să sprijinim asemenea măsuri și alte măsuri care să promoveze un jurnalism de calitate, libertatea media, pluralismul media, toate acestea sunt deosebit de importante. Iată, am făcut foarte multe, am progresat, însă mai avem foarte multe de făcut. Mă bucur că acest subiect se află pe ordinea de zi, că vă axați pe el. Mă bucur că se regăsește și în programul de lucru al noii comisii. Doamna președinte ne-a spus că va fi foarte atentă la asemenea subiecte, dorește legislație, de exemplu, pentru abordare coordonată în ceea ce privește implicările etice ale inteligenței artificiale încă de la începutul mandatului. Își dorește o nouă legislație privind serviciile digitale va fi foarte importantă și e nevoie de eforturi comune astfel încât să ne asigurăm că vom avea un viitor digital sigur, democratic pentru toți cetățenii noștri. Vă mulțumesc! Una vez más. Mulțumesc foarte mult încă o dată, domnule comisar King, pentru prezența dumneavoastră. Dacă vorbim de amenințări de natură hibridă, Ați vorbit de investiții, de activitatea Comisiei da. și s-au publicat uh, date uh, de ordinul milioanelor făcute uh, referitoare la campanii de dezinformare. De aceea este atât de important să avem un schimb de opinii pe această temă atât de delicată atunci când vorbim de amenințări hibride pentru democrațiile noastre. Vom avea o primă rundă de întrebări din partea coordonatorilor și a reprezentanților lor. Domnul Lenners din partea PP este primul care va lua cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte, domnule comisar King. Mă voi centra pe contribuția pe care ați avut-o referitoare la 5G. Bineînțeles, nimeni nu neagă importanța și potențialul enorm al tehnologiilor 5G, însă vreau să mă centrez pe partea de securitate și aici avem două fațete. În primul rând, securitatea rețelelor, despre care ați vorbit în detaliu, uh, în special serviciile de inteligență din China și așa mai departe, uh, Huawei și uh, am văzut că în vară erau patru țări care lipseau, oricum e bine că între timp și-au făcut și ele treaba. În al doilea rând, e vorba de o chestiune europeană, pentru că 5G e o tehnologie globală și vreau să vă întreb care este cooperarea între UE și uh, Australia sau Statele Unite, de exemplu, pentru că există aceleași îngrijorări și situația este similară și în acele țări. În al doilea rând, nu e vorba doar de securitatea rețelelor, ci și de serviciile de securitate și felul în care sunt operaționale în era tehnologiei 5G. Și am văzut uh, documentul de poziție al Europol uh, în aprilie, care era de-a dreptul îngrijorător, uh, care arăta că cu tehnologiile 5G va fi mult mai greu să se intercepteze comunicațiile, de exemplu, de către serviciile de specialitate. Se vorbea de uh, tot, fel, tot felul de catcheri care sunt necesari pentru a procesele de supraveghere pentru cei care au cartele SIM, de telefoane, procesele de criptare. Deci toate tehnologiile 5G vor face ca o, organele de aplicare a legii să aibă dificultăți pentru a-și oferi serviciile așa cum o fac la ora actuală. De aceea vreau să vă întreb ce putem face și ce va face Comisia pentru a ne asigura, pentru că lucrurile avansează foarte rapid, deci până când vom avea 5G, să ne asigurăm că și uh, organele de aplicare a legii vor fi pregătite pentru a-și menține serviciile oferite și pentru a ne menține în siguranță. Mulțumesc! Mulțumesc! din partea grupului socialiștilor, doamna Zipăl, în calitate de coordonator. Mulțumesc și eu voi începe tot cu 5G. Sunt oarecum surprinsă pentru că în ultima lună am văzut că mai multe țări vorbeau despre tehnologia 5G, ce nemaipomenită pomenită, internet rapid pentru toată lumea și acum dintr-o dată iată că apar și probleme probleme care nu sunt neapărat legate de 5G, ci de procesul de criptare. Și aici uh, chestiunile sunt foarte grave, pentru că criptarea este esențială nu doar pentru sectorul financiar, pentru companii, dar și pentru juriști, uh, jurnaliști, uh, activiștii, avertizorii de integritate, și pentru organele de aplicare a legii. De aceea vreau să vă întreb dacă v-ați gândit la soluții sau um, alte modalități de comunicare pe care să le utilizeze aceste agenții. O altă chestiune, vorbim din ce în ce mai mult de noi tehnologii și dorim să lucrăm cu acele companii private care au cunoștințele necesare, care au know-how-ul. Pe de altă parte, autoritățile publice în domeniul uh, justiției sau al poliției ne spun că nu au experții uh, IT și de altfel care să facă față acestor provocări. Deci vreau să vă întreb, credeți că um, dacă cerem partenerilor privați să coopereze cu noi, putem controla, putem avea un cuvânt de spus în ceea ce fac ei pentru noi și Uh, există vreo dezbatere la nivelul comisiei în portofoliul dumneavoastră pentru a găsi o soluție astfel încât uh, autoritățile noastre să aibă o expertiză mai bună? Mulțumesc. Din partea grupului Renew Europe. Doamna Von Wiese. Mulțumesc foarte mult uh, din partea doamnei Inveld și a grupului Renew Europe. Domnule comisar, sunt convinsă că știți uh, că am avut probleme foarte mari cu dezinformarea și manipularea alegătorilor în Regatul Unit uh, recent și în special în 2016 în timpul referendumului, unde avem dovezi clare de campanii de dezinformare făcute de ruși și așa mai departe. Și acum uh, uh, ne așteptăm la alte alegeri generale în Regatul Unit, eventual și un alt referendum. Deci uh, este esențial să luăm toate măsurile de prevenție pe care le-ați menționat și dumneavoastră. Și vreau să vă întreb, ce poate face Comisia, mai ales referitor la uh, comisiile electorale naționale pentru a face față unor astfel de probleme, unor situații în care frauda pe scară largă este atât de clară pentru toată lumea și mai ales ce se poate face în situația în care guvernul nu ia măsurile necesare din indiferente motive posibile față de o astfel de fraudă electorală. Mulțumesc și acum în numele verzilor, doamna Stric. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc domnului comisar King pentru uh, discursul și informațiile pe care ne le-a oferit. Din partea verzilor, vreau să subliniez aici că și noi susținem și recunoaștem nevoia de a-i proteja pe cetățeni de campaniile de dezinformare, uh, discursurile care instigă la ură și că în același timp trebuie să protejăm libertatea de exprimare și accesul la informații. Aș vrea să știu, domnule comisar, cum se poate ajunge la un echilibru între cele două. După ce vă ghidați pentru a ajunge la un astfel de echilibru? Și dacă e vorba de transparență, am văzut că până acum Comisia a cerut uh, transparență doar pentru chestiunile politice, de exemplu, însă noi considerăm că e nevoie de reguli foarte clare pentru a avea transparență. Are de gând Comisia să vină cu reguli mai clare, mai concrete și care să poată fi implementate? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Tardino, vă rog. Mulțumesc. În primul rând vreau să cer scuze pentru că, de fapt, am uh, citit intervenția mea mai devreme când încă nu venise rândul pe ordinea de zi, așa că foarte succint și am să trec direct la întrebarea pe care o aveam. Problema dezinformării. Domnul comisar a vorbit despre ce s-a făcut până acum și campaniile de sensibilizare care au fost uh, realizate și legătura cu companiile private. Eu cred că în multe state membre nu ne-am dat seama de fapt că nu e suficient uh, să aplicăm astfel de măsuri pentru a lupta împotriva uh, dezinformării. Așa cum spuneau și colegii, aș vrea să știu ce măsuri are de gând să ia Comisia pe termen scurt, uh, pentru că, de fapt, vulnerabilitatea a fost prezentă mai ales la alegeri pentru toate statele membre, și am văzut ce se întâmplă cu campaniile de dezinformare, deci ce măsuri are de gând să ia Comisia și cum se pot adopta noi legi. Mulțumesc din partea grupului ECR, domnul Procacini. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc și domnului comisar King pentru prezența aici. O întrebare legată de dezinformare, comunicarea de natură politică, socială, de tot felul se face în ziua de astăzi pe internet, pe rețelele sociale. Așa că aș vrea să vă întreb, dacă ținem cont de importanța internetului în ziua de astăzi, nu credeți că ar fi bine să avem o autoritate publică uh, polițienească sau uh, de natură juridică care să se ocupe cu ștergerea anumitor uh, conturi de pe rețelele sociale sau uh, anumitor site-uri de pe internet care sunt gestionate, sunt uh, uh, promovate de societăți care au sediu în afara UE. Asta ar fi o primă întrebare. A doua întrebare referitoare la tehnologiile 5G. Trebuie să recunosc că n-am înțeles prea bine până la urmă care este poziția UE față de Huawei. În urmă cu două zile, Citeam, de exemplu, că uh, vicepreședintele pentru Europa al Huawei, uh, într-un mod oarecum provocator față de Statele Unite, sărbătorea faptul că aventura companiei Huawei putea începe cu adevărat în Europa. Și aș vrea să știu care este poziția Europei și a Comisiei. Mulțumesc! Din partea GUE, coordonator, cred că este doamna Peltieri. Și vă mai anunț că uh, închidem lista intervențiilor pentru a doua rundă de uh, intervenții, pentru că deja sunt mulți colegi care s-au înscris. Vreau să vă spun care este lista, dacă cineva nu este de acord. Señor Peter, señor Strugaru, el señor Tudorache, el señor Ross, el señor che Chebowski, la señora Kinichi, el señor Fest, el señor Breyer, el señor Vilchik y la señora Dobrech. Y con esto, si no hay algún error. Dacă n-am greșit uh, cu nimic, atunci încheiem aici lista cu vorbitorii pe care i-am anunțat și acum dau cuvântul doamnei Pieter. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unei situații uh, îngrijorătoare în Europa și în toate statele membre. Aș vrea să vă întreb care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește articolul 13 din Cartea Drepturilor Fundamentale. Uh, vorbiți despre copiii care n-au acces la școală. Mă gândesc aici la copiii migranți, la cei cu dizabilități. Este un drept fundamental pentru ei și mi se pare că la Comisia Libe și dumneavoastră în special ar trebui să vă luați un angajament uh, în acest domeniu care este absolut fundamental. Domnul King are acum 10 minute la dispoziție pentru a oferi răspunsuri uh, coordonatorilor. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Voi reveni la câteva dintre aceste întrebări și bănuiesc că și întrebările suplimentare care vor veni uh, după aceea vor da posibilitatea să intrăm mai în detalii dacă nu o fac încă de la început. În primul rând, tehnologiile 5G. Aveți dreptate, este vorba de securitatea sistemului aici și există niște chestiuni tehnice și de comportament în legătură cu utilizarea sistemului. Cât privește securitatea sistemului, ă, facem o analiză până la sfârșitul anului alături de toate statele membre, pentru că e vorba de probleme care au de-a face din plin cu securitatea națională, deci dorim să facem progrese până când uh, statele membre se vor întâlni din nou împreună și mă bucur că o vor face pentru că recunosc nevoia de a lucra împreună. Și vom face public că uh, fiecare uh, comunicare a noastră, următoarea fiind chiar în octombrie. Lucrăm și cu parteneri internaționali, cu Statele Unite, am fost în Australia, în Noua Zeelandă, ca să vorbesc cu omologii noștri de acolo și pentru a învăța de pe urma propriilor lor uh, experiențe. Pentru a răspunde domnului Prochecini, am stabilit încă de la început că ă, nu vrem să pornim de la idei preconcepute, spunând, de exemplu, că o anumită companie sau un anumit furnizor ă, pur și simplu nu sunt buni. Încercăm să facem o analiză și pe baza datelor încercăm să găsim soluții. Însă am spus de asemenea de la început că s-ar putea ca la sfârșitul analizei să fim de acord împreună cu toate statele membre că anumite produse, servicii sau furnizori să fie considerați ca nesiguri, pentru că ei prezintă riscuri pe care noi considerăm că nu le putem gestiona cum trebuie. Și spun asta pentru a înțelege că nu-i vorba aici de anumite produse furnizori, că poate fi vorba de oricare dintre ei și dacă va fi cazul, o vom spune la sfârșit și vom veni cu o listă de eventuale soluții sau măsuri de aplicat și asta e valabil și pentru o companie pe care ați menționat-o și pentru oricare alta. În ceea ce privește în ceea ce privește comportamentul pe uh, net și uh, provocările legate de criptare, dar nu numai legate de criptare, ci toate toată partea tehnică care ține de noile modalități de comunicare. Suntem evident conștienți de toate aceste probleme și a devenit o temă principală de discuții pentru noi, noi și statele membre și agenții specializate, cum ar fi Europolul de asemenea, avem nevoie să uh, susținem uh, agențiile de aplicare a legii și uh, problema copiilor are de-a face și cu asta. Însă trebuie să recunoaștem și importanța criptării, în general, în viața noastră de zi cu zi, pentru a proteja securitatea, siguranța noastră. Mie nu mi-ar plăcea să trăiesc într-o lume fără criptare, de exemplu, când e vorba de sectorul bancar. Deci trebuie să găsim o soluție pentru a susține în continuare accesul autorizat pentru agențiile competente atunci când e nevoie de acest acces, fără să subminăm integritatea sistemului de criptare de care depindem din ce în ce mai mult toți și care ar permite accesul neautorizat pentru răufăcători, de exemplu. Asta este provocarea principală. Cum putem gestiona acest echilibru? E foarte dificil și deocamdată facem două lucruri, în special din punct de vedere practic. Susținem agențiile de uh, aplicare a legii, inclusiv Europolul, pentru a înțelege mai bine și a-și dezvolta capacitățile tehnologice și lucrăm și cu comunitatea internațională pe tema standardelor ce Uh, vor fi stabilite pentru utilizarea 5G și a altor tehnologii de acest gen, pentru ca în măsura posibilului să includem garanții uh, tocmai pentru ca autorizațiile pentru agențiile de punere în aplicare a legii să uh, nu fie denegate. De altfel, am oferit bani suplimentari, un buget suplimentar Europolului pentru uh, proceduri de decriptare pentru anchete penale. Uh, am uh, trimis de asemenea experți naționali de la nivelul statelor membre pentru a face un schimb de bune practici, pentru a vedea ce instrumente se pot utiliza în mod legitim. Uh, finanțăm de asemenea proiecte de cercetare tocmai pentru a face față provocărilor actuale și pentru decriptarea autorizată fără a submina securitatea și doamna Sipă știe foarte bine, am propus și legislație pentru a avea un acces mai rapid și mai eficient al agențiilor competente la uh, datele digitale. Deci, iată, o serie de măsuri cu care vom merge mai departe. Cât privește campaniile de dezinformare, mai mulți uh, dintre dumneavoastră m-au întrebat acest lucru. Doamna Stark, de exemplu. Și e clar că trebuie să întărim eforturile noastre pentru a elimina conținutul ilegal, discursul de instigare la ură și dezinformarea, acordând importanță în același timp valorilor pe care noi le protejăm, de exemplu libertatea de expresie, și avem nevoie de un cadru care să ne permită acest lucru. În ultimile 18 luni am început munca la un astfel de cadru și sper să meargă mai departe cu următoarea comisie pentru a face diferența între conținutul ilegal, de exemplu abuzurile față de copii, exploatarea copiilor și așa mai departe. Am început și un trialog pe această temă, conținut terorist, de exemplu, care să fie definit ilegal. Deci nu e vorba de libertate de exprimare aici, nu, e pur și simplu ilegal. Avem o serie de alte chestiuni care țin de uh, discursul de instigare la ură. Deocamdată nu avem uh, uh proiecte legislative în acest sens. Le facem prin acorduri uh, uh, voluntare care sunt destul de eficiente. Uh, unii au propus chiar măsuri legislative pe acest domeniu și uh, de asemenea, dezinformarea, deci informații care induc în eroare uh, în mod deliberat și aici ne centrăm mai mult pe creșterea transparenței. Avem o serie de măsuri care sunt incluse într-un cod de promovare a transparenței pentru reclamele politice, conturi false, pentru spațiu politic, accesul, de exemplu, la datele necesare pentru a avea o monitorizare independentă și cercetare independentă, lucru pe care îl înțelegem. S-au făcut progrese în mod voluntar până acum, dar nu s-au făcut suficiente progrese, trebuie să o recunosc. Și doamna comisar uh, uh, Gabriel și eu în trecut am fost de acord uh, și la sfârșitul mandatului vom spune că nu s-au făcut suficiente progrese, dar că ne-am putea gândi și la alte măsuri de natură legislativă sau altele pentru a întări în special regulile transparenței nu neapărat reguli pentru a spune ce e legitim sau nu, ce e bun sau rău pentru a face propagandă politică, ci reguli în legătură cu sursa unui material, astfel încât cei care citesc asta să știe, pentru că au dreptul să fie informați, să știe de unde vine acea informație. Aceasta este abordarea noastră. Susținem de asemenea statele membre prin rețelele pe care le-am menționat mai devreme și pot să vă spun că în Regatul Unit, pentru că a fost o întrebare concretă pe această temă, avem un partener extrem de activ la biroul comisarilor uh, pentru informații. Acolo avem un adevărat uh, lider uh, proactiv cu un rol important și în anchetele individuale pe care le face la nivel național și noi îi susținem, așa cum susținem și alte agenții sau birouri europene în eforturile lor. O altă întrebare legată de autoritățile publice versus uh, companii private. Am avut cooperări cu uh, companii private pentru că totul uh, este legat de uh, sectorul privat până la urmă, prin natura acestei activități. De multe ori o facem în mod voluntar, prin contracte și nu ar trebui să ne fie frică, de exemplu, să legiferăm sau să stabilim niște reguli, cum spuneam și mai devreme, de exemplu, pentru conținutul de natură teroristă. Știți foarte bine, Comisia a propus și sper să fiți de acord, dar vom avem prevăzute câteva trialoguri cu dumneavoastră, am propus tocmai niște reguli noi pentru ca autoritățile publice, autoritățile judiciare și de aplicare a legii să poată interveni atunci când se identifică conținut terorist ilegal. Iar companiile private vor trebui, vor fi obligate să răspundă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar King. Și acum încercăm să dăm cuvântul tuturor. Avem 15 membri înscriși cu limitele de timp pe care le știm, bineînțeles. Avem încă o jumătate de oră până la următorul punct de pe ordinea de zi, ceea ce nu este rău. V-aș propune un minut pentru fiecare, pentru ca toată lumea să aibă timp să intervină. Dacă facem așa, atunci vom reuși. Și începem cu colegul din partea PPE, domnul Peters. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Foarte pe scurt, întrebarea a fost pusă deja legată de 5G și securitate. Știu că aș cerut statelor membre să trimită o evaluare națională a riscurilor și ați spus că în octombrie veți face o comunicare pe această temă. Eu pot să vă spun că sunt îngrijorat oarecum în legătură cu inițiativele care vor apărea la nivel european. De exemplu, la buget ne aflăm într-o fază finală pentru a ajunge uh, la o soluție pentru 5G. În al doilea rând, dacă vedem uh, evaluările naționale uh, ale riscurilor care au fost făcute și au fost trimise până acum, există o varietate foarte mare în ceea ce privește situația din diversele state membre. Deci, întrebarea mea, ca să revin, sper să vină o inițiativă și la nivel european pentru ca securitatea să fie uh, ceva mai tangibil pe viitor. Mulțumesc, domnul Moraes. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru munca dumneavoastră. Am vorbit foarte mult despre 5G, securitate cibernetică, uh, cadrul uh, voluntar pentru uh, siguranță. Am văzut ce s-a întâmplat cu ENISA, am vorbit despre standarde internaționale, standarde globale, s-a vorbit și despre o certificare obligatorie. Vreau să vă întreb ce s-a întâmplat până la urmă. Eu sunt doar supleant la Aici, deci încerc la Comisia ITRE sunt doar suplean, deci n-am atât de multe informații. Vreau să văd dacă trebuie să așteptăm până în 2023 sau nu. În ceea ce privește codul de bune practici pentru dez dezinformare, Există chestiuni online și offline care au de-a face cu transparența, cu conturile false. Știu că faceți ce puteți în acest domeniu, să vreau să vă întreb dacă credeți că câștigăm sau nu în Regatul Unit, în țara mea și în alte țări avem uh, uh, ingerințe în procesele electorale, uh, nu vreau să intru acum în detaliu pentru că n-am decât un minut la dispoziție, însă credeți că câștigăm această luptă, putem face mai mult uh, și săptămâna viitoare, de exemplu, la plenară, ce ar trebui să spunem în legătură cu această ingerință în uh, alegerile interne? Uh, și puteți răspunde și în legătură cu întrebarea cu Brexitul fără acord, puteți răspunde în scris. Doamna Strugaru. Um, Mulțumesc, domnule comisar. Ați răspuns în legătură cu planul de acțiune națională pentru anul 2018 și salut acest lucru. Câteva întrebări specifice. Puteți să ne dați uh, câteva exemple pentru a vedea cum funcționează sistemul de alertă rapidă și cum a funcționat pentru alegerile recente. În al doilea rând, ați menționat o comunitate de verificatori ai datelor. Cât de mare trebuie să fie și cum se va dezvolta pe viitor? Și în al treilea rând, puteți să ne spuneți din punctul dumneavoastră de vedere care ar fi trei priorități esențiale trei linii de acțiune imediată pe care ar trebui să se centreze următoarea comisie. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Breyer. I have two questions, uh, Commissioner. Două întrebări, domnule comisar. Mai întâi, securitatea 5G. Știm că parte din această rețea 5G va fi stăpânită de către întreprinderi uh, chineze și știm că acestea vor supraveghea anumite grupuri de persoane rețeaua 5G. Ne dorim ca aceasta să fie sigură, cu o criptare solidă sau vreți să fie accesibilă, pentru că nu le putem avea pe toate. Care e alegerea pe care o veți face? În al doilea rând, s-a apărut un document cu diferite propuneri din partea diferitelor direcții generale din partea Comisiei și în acest document una din DG-uri spune că vă gândiți eventual dacă nu cumva aceste discursuri dăunătoare ar trebui să ducă până la urmă la încheierea contractului, a licenței acordate furnizorului respectiv și eventual aș dori să știu dacă vă gândiți la un sistem de sancționare a unor astfel de discursuri dăunătoare prin închiderea conturilor. Domnul Fest, domnule comisar King, mă tem când aud ce ne spuneți. Ne spuneați campanii de dezinformare în uh, Germania și conturi de Facebook suspecte, însă nu aveți dovezi dacă într-adevăr au fost aici boți care au acționat sau e conținutul cel cu probleme. Dacă ar fi existat asemenea probleme, probleme malițioase, mm, care sunt dovezile? Există acum acest amestec între suspiciune și dovezi, între ceea ce se suspectează și dovezi. Și atunci ne întrebăm, cum mai rămâne cu statul de drept? E pe mâini bune? Ați făcut asemenea trimiteri și în ceea ce privește cei care să verifice datele, nu e decât o nouă formă de cenzură, ceea ce ne-ați spus. Această impresia pe care o avem. Thank you, Chairman. Domnul Dezoschi, mulțumesc, domnule președinte. Vreau mai întâi să felicit Regatul Unit. Dacă au oameni ca dumneavoastră, pe atunci pot să aibă încredere în viitor. Și să știți că e o zi tristă, domnule comisar, pentru că sunteți alături de noi pentru ultima dată. Și să sperăm că nu se va întâmpla așa. Dacă într-adevăr e ultima dumneavoastră prezentare ca și comisar, comisar britanic în Parlament, atunci eu cred că toată lumea din Regatul Unit poate fi mândră de dumneavoastră pentru că ați făcut o muncă absolut extraordinară. Și sunteți un expert nemaipomenit. Întrebarea mea, să sperăm, să sperăm. Întrebarea mea se referea la faptul că în Republica Cehă am avut și noi o discuție aprofundată asupra uh, companiei chineze Huawei și putem spune că aceștia au infiltrat oarecum telecomunicațiile electronice și le folosesc pentru a spiona oamenii din Europa. Vă mulțumesc pentru un răspuns concret. Mulțumesc, domnule Dejovski. Da, ne-ați amintit cu uh, tuturor uh, o, un citat din Mark Twain. Cât de important Uh, este să nu ne pripim când tragem concluzii. Și trecem la următorul punct, la următorul uh, intervenient, doamna Dobreva. Știți că am să vorbesc din nou în uh, limba maghiară. Domnule comisar, am observat că există peste 100 de pagini de internet care au fost analizate și există legături clare și evidente cu Rusia. Și e vorba de pagini care au un anumit conținut și care acesta este răspândit ulterior prin Facebook și scopul lor este doar să destabilizeze, să destabilizeze și să slăbească Uniunea Europeană. Acum, bun, ne-am învățat cu gândul că există țări terțe care întotdeauna au intenții um, rele față de Uniunea Europeană. Dar acum îmi pun întrebarea următoare. Aceste pagini web, știți că sunt răspândite prin uh, diferite medii, chiar și uh, televi- uh, televiziune, sunt preluate și până la urmă se transformă într-o adevărată campanie care are drept scop sclăbirea instituțiilor europene, a Uniunii Europene în general. Și asta se face cu sprijin financiar din partea unui stat membru. Cum se poate face față acestei probleme? Thank you, Chair. Um, and thank Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule comisar, pentru intervenția dumneavoastră. Și eu vreau să mă refer la 5G. Foarte direct întrebarea, pentru că mulți colegi s-au referit deja la aspectele pe care vreau să le evoc. Ca să trecem la etapa a treia a prezentării dumneavoastră și abordării dumneavoastră, etapa aceasta a treia, ce fel de instrumente aveți la dispoziție la nivel de comisie bazându-vă pe evaluarea de risc generală și comună care va fi făcută în etapa a doua și cât de puternice vor fi aceste instrumente, sub ce formă, recomandări, set de standarde, până unde veți merge cu cerințele pe care le veți uh, uh, prezenta statelor membre. Și mă gândesc că anumite state membre au mai au înregistrat mai multe progrese comparativ cu alte state membre. Ele au uh, atribuit deja parte din uh, cote de piață pentru anumite tehnologii, pentru anumite întreprinderi. Alte state membre de bea bea pregătesc aceste uh, piețe publice și mă întreb felul în care cerințele dumneavoastră se vor integra. Și printre aceste cerințe, poate vă gândiți și la criterii de guvernanță pentru întreprinderi, în așa fel încât să existe obligații de natură etică și de transparență. Domnul Rulz, mulțumesc, domnule președinte. Am să-mi pun întrebarea în germană. Du, toată comisii... În olandeză, mă iertați. Uh, obiectivul comisiei este de a avea un internet democratic, deschis, transparent, care să poată funcționa fără amestecuri din afară. Dar, totuși, aici avem o problemă totuși de analiză. În același timp, dumneavoastră pledați pentru deschidere, pentru transparență. Cum veți reuși să găsiți acest uh, echilibru? Ați vorbit chiar și de finanțare. Finanțare, spre exemplu, pentru formarea jurnaliștilor. Dar, în fond, mă gândesc că faceți cam același lucru ca cei răi, cei pe care vrem noi să-i combatem. Cum putem garanta faptul că acești verificatori, spre exemplu, vor fi independenți? Thank you very much, Chairman. Domnul Bilcic, mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, două întrebări foarte pe scurt. Dumneavoastră a spus și încă de mai multe ori că încă nu s-au făcut suficient progres și mă întrebam eventual dacă puteți identifica măcar un domeniu în care s-au făcut progrese. Ar fi ceva util. Și poate nu ne vom mai revedea, așa cum a spus un alt coleg, dar eventual dacă aveți câteva idei în acest sens. În al doilea rând, suntem 28 de state membre și e clar că resursele sunt uh, diferite și posibilitățile sunt diferite în momentul depistării dezinformării. Și atunci mă întreb, eventual ați putea să vă gândiți la niște repartizări geografice ale resurselor în rândul statelor membre? Um, eventual să completați resursele uh, care există la nivel național și să ajutați acele state membre care poate nu au uh, fonduri suficiente în acest sens. Mulțumesc, uh, doamna Chinici. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și domnului comisar King pentru toate aceste indicații importante pe care ni le-ați oferit în ceea ce privește propunerile comisiei, în așa fel încât să putem lupta împotriva problemelor care apar um, în contextul 5G. Ați vorbit despre Europol. Dificultatea de a desfășura anchete judiciare și anchete polițienești. Aș avea o întrebare către domnul comisar. Având în vedere summitul care a fost organizat împreună cu americanii, ne puteți da informații suplimentare în ceea ce privește măsurile pe care Comisia le va adopta tocmai pentru a preîntâmpina eventuala utilizare a rețelei 5G de către organizații infracționale sau chiar teroriste. Experiența ne-a demonstrat că, din păcate, aceste organizații întotdeauna sunt foarte moderne și știu să utilizeze tehnologiile. Și în final, doamna Adamovici. Polish. Să vorbesc poloneză. Dezinformația și manipulația, zarówno w La dezinformarea, manipularea în mass media tradiționale și mai ales pe internet duc la o destabilizare generală și reprezintă o cauză de conflicte interne și externe și pun sub semnul întrebării valorile europene, principiile electorale democratice și în acest context dezinformarea trebuie să fie considerată drept o adevărată amenințare. Trebuie să luptăm împotriva dezinformării și a manipulării opiniei publice pentru că asta subminează democrația și aș dori să știu cum anume ne putem proteja față de această armă atât de periculoasă care sunt măsurile pe care care le putem lua la nivel european, pentru că știm cu toții că legislația națională, cea a statelor membre, nu întotdeauna este la înălțime. O a doua întrebare. Platformele, platformele internet sunt în măsură să fie trase la răspundere la un moment dat, o să aibă o răspundere comparabilă, spre exemplu, cu cea a caselor de editură în ceea ce privește conținutul care este publicat pe aceste site-uri. Eu uh, vin din lumea academică și mi-aș dori o analiză foarte clară și aprofundată pentru a vedea care este frontiera, pe de o parte, între libertatea de exprimare și, pe de altă parte, lupta împotriva dezinformării. Ați observat dacă ne-am grăbit un pic în așa fel încât să recuperăm din timp, pentru că următorul punct de pe ordinea de zi este prevăzut la ora 11 și un sfert. Și e un punct uh, Uh, pe care îl vom dezbate împreună cu Comisia FAM. Deci o ședință comună, o dezbatere în comun. Ceea ce se întâmplă destul de periodic, mai ales în Comisia noastră LIBE. Avem uh, dezbateri comune cu colegii de la Comisia FAM. Uh, tocmai de aceea, după prezentarea aceasta vom avea o dezbatere referitor la combaterea traficului de persoane. Așa că uitați, acum ne-au mai rămas uh, cel puțin 13 minute la îndemână pentru a cere domnului comisar să răspundă la întrebările ce, suplimentare ce au fost evocate. Vă rog, domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc. sperăm că nu sunt ultimele mele 13 minute de intervenție. Mai întâi, 5G, rețeaua 5G. A mai fost o întrebare încă o dată despre Huawei. Din nou. Noi nu plecăm cu niciun fel de prejudecăți. Uh, vom face munca necesară, vom face analiza și dacă descoperim că sunt riscuri și că e foarte greu să le uh, găsim soluții pentru a atenua acele riscuri, atunci Vom spune asta clar și răspicat, indiferent de furnizor, însă acum nu sunt în măsură să vă spun sau să arăt cu degetul, știu eu, o sursă eventuală de riscuri, da sau nu. Ce vom face la sfârșitul anului este că vom avea o dezbatere și vom analiza ceea ce propunem la nivel european și vom fi atunci în măsură să explicăm și să justificăm ce propunerea. Și mi se pare important, dacă vrem să cooptăm cât mai mulți oameni și dacă vrem într-adevăr să gest gestionăm și să nu ascundem faptul că e nevoie de gestiune, uh, să gestionăm niște discuții dificile cu partenerii internaționali, vom face asta. Uh, și s-a văzut asta și cu partenerul american. Uh, avem o relație complexă și complicată cu China și trebuie să fim în măsură să explicăm și să justificăm concluziile la care vom ajunge la sfârșitul anului. Și acele concluzii vor fi proactive și vor fi susținute de statele membre și vor uh, stabili o serie întreagă de măsuri serioase care vor putea fi luate în așa fel încât să gestionăm și să atenuăm riscurile. Și există un cadru juridic pentru a lua astfel de măsuri. Un cadru juridic care deja există și care a fost fixat în uh, recomandările inițiale. Instrumentul juridic inițial permite statelor membre să ia decizii referitor la 5G, tocmai pentru a ține seama de dimensiunea de securitate. Nu avem nevoie de legislație nouă. Am putea, am putea și o să discutăm dacă e nevoie de noi măsuri. Dar, în principiu, nu avem nevoie de ele pentru a asigura uh, nivelul de securitate dorit măsurile care în momentul de față sunt luate în considerare de către diferite state membre și care pot fi uh, diferențiate, pe mine asta mă surprinde, pentru că uh, e vorba de propuneri colective referitor la ceea ce se poate face împreună peste tot în Europa, cum ar fi consolidarea obligațiilor pentru operatorii telecom și de a se asigura că uh, conținutul uh, și rețelele sunt, uh, sunt uh, Uh, corespund cu legislația, apoi testarea cerințelor, eventuale restricții în ceea ce privește anumite părți specifice și sensibile ale rețelei, obligații pentru a spori controlul, în rețeaua 5G și a întregului lanț de furnizare. Deci, iată, sunt lucruri care deja au fost discutate de statele membre și mă gândesc că acestea vor fi discutate și în mod colectiv și în mod public explicate în momentul în care vom asuma o poziție la sfârșitul anului. Apoi, certificarea. Ca să răspund la întrebarea domnului Moraes. După cum știți, există o dezbatere în curs în noua agenție pentru cibersecuritate referitor la rețeaua de certificare și standardele de certificare și 5G e unul din acele domenii în care trebuie să avansăm. Munca aceasta are un anumit calendar, dar pentru elementul 5G nu cred că putem să uh, fim prea lenți, trebuie să avansăm rapid și uh, munca aceasta se desfășoară în paralel cu măsurile pe care le-am evocat adineauri. Apoi, întrebările referitoare la dezinformare. Sunt de acord cu, susțin din nou comentariile pe care le-am făcut în prezentarea inițială și anume că e vorba de comentarii faptice și nu vreau să le retrag. Nu e singurul exemplu pe care îl putem uh, găsi. Am uh, dat un exemplu din Germania, dar mai sunt și altele. Uh, sunt exemple asemănătoare în multe state membre. Să încerci să fii transparent în cazul acestor exemple e ceva important, pentru că asta îți permite să înțelegi care e problema și cum o poți rezolva eventual. Așa că nu trebuie să ne fie teamă să punem punctul pe I în anumite cazuri. Problemele există, pentru că există niște actori externi care promovează această dezinformare. S-a pus, legătura, s-a pus întrebarea directă că legătura cu Rusia și în SAE există o echipă care coordonează campanii programate de luptă împotriva dezinformării. E o problemă veche, nu e ceva nou. Și echipa aceea tocmai a publicat niște cifre uh, referitoare la situația de anul acesta. Uh, numărul de acțiuni pro-Kremlin și de dezinformare a, e dublu comparativ cu perioada echivalentă de anul trecut. Deci nu e o problemă care se rezolvă, nu. Dar mai sunt și alți actori, alți oameni care poate au învățat Uh, din manualul uh, utilizatorului redactat de ruși și utilizează poate aceleași tehnici și atunci și aceștia trebuie să fie luați în considerare în mod serios și există o serie întreagă de măsuri care ne permit să spărim capacitatea de rezistență indiferent de intervenții ori de unde ar veni ele. Apoi, domnul Moraes s-a referit la provocarea acelor uh, conturi false Există două domenii în care nu s-au făcut progrese suficiente. Mai întâi, în ceea ce privește conturile false și boții. Și prea multe astfel de, de cazuri apar. Facebook a publicat statistici imense în ceea ce privește numărul de conturi false ce au fost închise. Și au publicat și faptul că numărul de conturi false pe platformă continuă să crească. Deci, în ciuda eforturilor lor, numărul net de conturi false ajunge până la 20 de milioane pe care ei le-au identificat. Ceea ce înseamnă că e, e foarte grăitor acest lucru. Dacă vă uitați și la alte platforme asemănătoare, din nou, Indicatorii demonstrează că activitățile desfășurate de boți, de mașini pentru a uh, răspândi un conținut sporește, nu scade. Așa că noi trebuie să fim proactive aici. Un alt domeniu în care mai e nevoie de progres, și asta se leagă și de verificatori uh, despre care am vorbit adinaul și la care am să revin ulterior, e deschiderea platformelor față de o auditare sau de o monitorizare independentă s-a făcut o treabă bună pentru a îmbunătăți informația pe care ei ne furnizează despre felul în care ei înțeleg ce se întâmplă pe platforma lor. Dar, de fapt, S-au desfășurat și cercetări in, independente care demonstrează că e foarte greu să ai acces, dacă ești în afara Facebook, să ai acces la datele pe care vrei să le analizezi. Bun, salut eforturile lor, uh, e clar că era nevoie de ele, avem nevoie de cooperarea acestor platforme, dar acestea trebuie să fie mai deschise către monitorizarea independentă. Nu putem accepta să continue situația așa. Deci, iată două domenii în care cred eu că e nevoie de mai mult progres. Și apoi, mi s-a pus o întrebare foarte detaliată în ceea ce privește sistemul de alertă timpurie și uh, rețeaua aceasta verificatorilor. Sistemul de alertă timpurie nu a fost activat în uh, perioada electorală, dar a fost un cadru foarte bun de schimburi între diferitele state membre. Următoarele etape. Trebuie să ne asigurăm că statele membre acordă suficiente resurse umane și financiare la aceste dosare și asta există un acord în rândul statelor membre, e o adevărată provocare și apoi trebuie să continuăm să ne bizuim, să clădim pe înțelegerea aceasta a noastră comună, uh, iar uh, verificatorii ajung la ei imediat, uh, trebuie să ne permită să construim această colaborare împreună cu NATO și cu alte organizații internaționale. Verificatorii. Bun. Cei cu care lucrăm în momentul de față reprezintă 38 de astfel de organizații în 17 state membre. Mai sunt și alții implicați, dar să zicem ei sunt nucleul de colaborare. Și nu pot să accept că să se spună că e vorba de grupuri partizane, părtinitoare, nu. Ei sunt pe deplin transparenți în ceea ce privește munca pe care o fac, și asta ne ajută să înțelegem mai bine fenomenul pe care îl dezbatem. Ceea ce ne dorim este să continuăm să consolidăm această comunitate de verificatori și cercetători. Și evident că opinia publică trebuie să fie astfel cooptată și asta am și spus adineori. Uh, vom finanța din facilitatea la conectarea Europei un program, o uh, nouă platformă europeană de luptă împotriva dezinformării, care are drept scop să-i ajute pe cei care lucrează pe aceste chestiuni, pe verificatori, cercetători, opinia publică, să, se, uh, să pună la oaltă informațiile. Și avem nevoie, și asta e un lucru pe care l-am spus deja, avem nevoie ca și platformele să fie astfel cooptate. Cercetătorii trebuie să fie în măsură, împreună cu platformele, să sporească conștientizarea și să stabilească, știu eu, niște aranjamente pentru a avea un acces securizat la datele pe care le dețin platformele referitoare la dezinformare, în așa fel încât noi să înțelegem cât mai bine acest fenomen. Aceasta este provocarea în momentul de față și aceasta este provocarea provocarea și pentru noua comisie. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule comisar King, pentru aceste răspunsuri concise și pentru efortul pe care l-ați făcut pentru a răspunde la fiecare din întrebările adresate de către deputați. Și e clar și răspicat că nu ar trebui deja să înmormântăm uh, uh, participarea dumneavoastră la uh, dezbaterile noastre. Uh, asta ne amintește de uh, ironia unui citat celebru din uh, Mark Twain, și anume că sunteți uh, viu și viu pe bune și că sunteți în măsură să lucrați uh, foarte bine, așa cum ați făcut-o în ultimii ani, și să cooperați cu comisia noastră în ceea ce privește politicile de securitate din Uniunea Europeană. Domnul Zidovski, colegul nostru, poate că avea dreptate totuși când spunea, când ne amintea, că Regatul Unit poate să fie mândru de dumneavoastră ca și comisar uh, cu răspundere în uh, aceste subiecte de-a lungul uh, an, acestor ani. E clar că noastră sunteți diplomat de profesie, ceea ce vă permite să fiți destul de neutru, fără emoții în momentul în care dați răspunsuri, dar în același timp sunteți în măsură să dezbateți cu oameni politici aleși. Așa că în mod sincer, vreau să vă strâng mâna și să vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Să ne revedem cât de curând. Thank you. Thank you. E momentul potrivit să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, la care, după cum vă spuneam, îi primim și pe membrii Comisiei pentru Drepturile Femeii și Egalitatea de Gen, Comisia FEMA, Parlamentul Parlamentului European, așa că așteptăm câteva minute până se așează. Vă mulțumesc pentru răbdare. Well, as we said, we move on because there's still cum vă spuneam, continuăm. Mai avem câteva puncte de tratat în această sesiune de dimineață din Comisia Libe. Bun venit membrilor Comisiei pentru Drepturile Femei și Egalitatea de Gen și, și le mulțumesc și membrilor LIBE care au rămas în sală. Vă rog să luați loc și să vă pregătiți să începem. Mulțumesc, vă mulțumesc că vă aflați aici. E o dezbatere comună, vă spuneam, între membrii Comisiei LIBE și membrii Comisiei FEM, Drepturile Femei și Egalitatea de Gen. Vom discuta despre raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu, al doilea raport, de fapt, privind progresele înregistrate cu privire la combaterea traficului de persoane 2018. E o solicitare sub articolul 20 din directiva 2011-36 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor. Suntem onorați să o avem alături de noi pe Maria Vasiliadu aici la prezidiu, nu pentru prima oară, o cunoaștem pe dumnea ei, este coordonatorul UE împotriva traficului, ne va prezenta acum un al doilea raport pe subiect. Avem de asemenea alături de noi, cum vă spuneam, și membrii Comisiei FEM care sunt reprezentați aici de doamna vicepreședinte Eugenia Rodriguez, și sugerez să ne spuneți câteva cuvinte înainte să-i dau cuvântul Mariei Vasiliaru. Ați dori să interveniți? Ok. Yes, yes. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum uh, Comisia a arătat de mai mult timp, femeile și copiii sunt afectați uh, în mod disproporțional de uh, acest trafic, ceea ce reprezintă o violență uh, neproporțională față de femei. Raportul practic confirmă datele, nimic nu s-a schimbat, peste 50%, deci 56% din victime sunt în special fete și femei, 95% uh, sunt cazuri de exploatare sexuală. Vreau să mulțumesc uh, colegilor de la LIBE pentru că au recunoscut acest lucru și au continuat uh, cooperarea cu noi pentru a îmbunătăți situația actuală. Și acum uh, dau cuvântul coordonatorului, doamna Vasiliadu, pentru a face prezentarea rezultatelor acestui raport. După prezentarea doamnei Vasiliadu vom avea un schimb de opinii cu doamnele și domnii deputați. Thank you very much. Good Vă mulțumesc foarte mult, bună dimineața tuturor noilor veniți, bun venit, abia aștept să colaborez cu dumneavoastră. Vreau să le mulțumesc ambelor comisii, să le mulțumesc președinților care și-au luat angajamente pe traficul de ființe umane de mult timp. Vă mulțumesc! Am așteptat cu nerăbdare să vin la reuniunea de astăzi și mă gândeam că o parte dintre dumneavoastră cunosc munca comisiei, însă probabil alții știți mai puține, așa că vă voi face o prezentare a politicilor noastre. Mandatul meu, de fapt, apare în directiva UE, în articolul 20, directiva împotriva traficului de ființe umane. E ceva unic, o situație unică în Comisia Europeană. Ce fac eu? Încerc să îmbunătățesc coordonarea și coerența între instituțiile, agențiile, me statele membre ale UE, actorii internaționali, societatea civilă și să ofer orientare strategică atât în interiorul cât și în exteriorul Uniunii Europene. Parlamentul European a sprijinit foarte mult această muncă. Ce a fost interesant pentru mine să văd că există un sprijin transpartinic și între comisiile parlamentare și am putut să îl folosim în ultimii ani. Avem o strategie UE în ceea ce privește traficul, avem rezultate deja pe acțiuni, ne aflăm într-o etapă ulterioară acum și vă voi spune mai multe. Ce pot să facă comisiile împreună? Ne arată că traficul este o infracționalitate gravă, una profitabilă, apare în tratatul UE și în același timp e și o încălcare a drepturilor omului care apare în articolul 5 din Cartea Drepturilor Fundamentale. Ceva unic. Rămâne o prioritate în ciclul politic UE. Permiteți-mi pentru că o victimă, o victimă mi-a permis să împărtășesc povestea sa, în câteva minute vă voi da un exemplu. Un exemplu din sutele de mii de exemple pe care le avem în Europa acum. Cineva de 19 ani fără un loc de muncă. E abordată de un prieten apropiat din alt stat membru, ambii cu cetățenie UE. I se spune poți să lucrezi într-o cafenea, într-un bar, în această metropolă și eu te voi ajuta, te voi ajuta să-ți găsești un loc de muncă. Așa că ea sunt prieteni cei mai buni din liceu, ea se duce. Cum se duce? Există acest uh, individ care o ajută să ajungă în celălalt stat membru și plătește pentru călătoria cu autobuzul. Așa că ea se duce acolo. În momentul în care ajunge, e închisă într-un apartament mic. În câteva zile, e forțată să se căsătorească cu un resortisant al lui stat terț, apoi este închisă trei luni în apartament, n-are voie să iasă niciodată, oferă servicii sexuale, adică e violată, e traficată pentru exploatare sexuală de o serie de așa numiți clienți, utilizatori, abuzatori, atât din Uniunea Europeană cât și din afara Uniunii Europene. Până la urmă, pentru că există o formare bună în domeniu pentru poliție. Vecinii s-au alarmat, au spus poliției ce se întâmplă, poliția a venit, au salvat-o pe tânără, a fost o poveste cu un final fericit. Ea până la urmă se întoarce acasă în țara sa. Am întâlnit-o acolo într-un adăpost. În acel adăpost am aflat că ea suferea de cancer, de cancer limfatic, însă dintr-o serie de motive pe care nu le voi spune acum, nu avea acces la servicii medicale. De asemenea, nu a vrut să depună mărturie împotriva traficanților pentru că îi spuseseră deja că i a de familia. Adăpostul din lipsa finanțării putea să o țină acolo două luni, după care urmează să se regăsească pe străzi. Iată, cineva care suferă de cancer, are 19 ani și stă pe străzi. Nu vreau să fac pe nimeni să plângă sau să-i fie milă de cineva. Vă spun aceste lucruri pentru că sunt o realitate pentru bărbați și femei din Uniunea Europeană astăzi. Și iată de ce avem nevoie de o abordare coerentă în domeniu. Toate au de-a face cu securitatea, vorbim aici de criminalitate organizată, unde au ajuns toți banii din toate aceste schimburi, din acest acest lanț de trafic, de când a plecat din satul ei până înapoi în statul ei. Toți oamenii care sunt implicați în acest uh, cerc al traficului. Nu știm ce s-a întâmplat cu banii. Poate să țină de migrație, nu întotdeauna, în acest caz nu a fost. Întotdeauna are de-a face cu justiția, întotdeauna are de-a face cu egalitatea între sexe și de multe ori poate să fie un caz și de violență împotriva femeilor. Până la urmă are de-a face exact cu drepturile fundamentale, drepturi legate de ocupare, de cercetare. Sunt doar câteva domenii în care lucrează Comisia în acest moment avem un instrument foarte ambițios la nivelul Uniunii Europene și trebuie să spun pentru că e, e foarte ambițios acest instrument mulțumită Parlamentului European. Iată că acum ne gândim la metode de transpunere. Avem trei priorități cheie. În ultima comunicare a Comisiei apar acestea. Prima e să ne adresăm acestei culturi a impunității. O întrebare pe care sper să o primesc, dar voi da răspunsul de pe acum, e ce s-a întâmplat cu sutele de bărbați din acest caz care au mers la această femeie și au violat-o în apartament. Am răspunsul. Nimic trebuie să ne axăm pe această cultura impunității, să o combatem și să distrugem acest model de traficare. Victimele au drepturi. Avem un cadru juridic foarte bun în Uniunea Europeană pentru drepturile victimelor. Ce nu avem e acces la aceste drepturi și conștientizarea că victimele, victimelor că au drepturi. Trebuie să avem un răspuns coordonat, consolidat. Cred că facem destul de multe, dar trebuie și mai mult și trebuie să coordonăm coordonăm și mai bine finanțarea. În acest caz avem un fenomen care are o dimensiune de gen, avem un cadru care ține de copii și apoi și drepturile omului. Toate acestea apar în instrumente politice cheie. Cum spuneam, am făcut multe. Avem o strategie, avem aproximativ 40 de acțiuni puse în aplicare, avem un raport de transpunere, acesta ne spune în ce stadiu se află statele membre, acum analizăm viitor pași și nu vom ezita să luăm orice fel de măsuri tot ce stă în puterea comisiei. Avem raportul utilizatorilor. Mă voi întoarce la acesta. E important în ceea ce privește criminalizarea utilizării serviciilor victimelor traficului. Avem un al doilea raport de progres, vi-l voi prezenta imediat, care s-a desfășurat tocmai sub mandatul meu. Avem și exerciții de colectare de date și avem o serie de rapoarte cu privire la implementarea cadrului politic. Avem nenumărate studii, multe publicații, publicații pe care le puteți regăsi pe pagina noastră de internet. Și din nou vreau să-i mulțumesc Parlamentului. De fiecare dată când publicăm ceva, Parlamentul ne invită, discutăm aici, avem audieri, avem conferințe și toate acestea ne ajută cu diseminarea informațiilor. Motoul nostru e tocmai să lucrăm împreună împotriva traficului, nu pentru că suntem foarte drăguți, pentru că nu se poate face în niciun alt fel. E singura modalitate prin care putem să avem un impact. Avem o rețea UE de raportori și mecanisme Aici există funcționari din toate statele membre și organisme independente care se întâlnesc de două ori pe an. Eu prezidez această rețea Împreună cu președinția în funcție, următoarea reuniune va avea loc în decembrie cu președinția finlandeză. Ce am reușit să facem e unic. unic. Avem o platformă civilă împotriva traficului, avem 100 de ONG-uri care spun că au devenit acum ca o familie. Sunt din toate statele membre foarte mici, din doi oameni aceste ONG-uri care formează această rețea. Se întâlnesc de două ori pe an, din 2013. Majoritatea sunt aceleași de pe atunci. Așa că și-au creat o legătură foarte puternică, o alianță foarte puternică. Ce facem odată pe an? La început nu s-a primit cu brațele deschise, dar acum totul e bine. Statele membre și organizațiile din societatea civilă se reîntâlnesc în aceeași cameră să discute. La început nu se așteptau tocmai la așa ceva, însă acum vedem că așteaptă cu nerăbdare să se întâlnească și vedem că Acum, societatea civilă consideră că raportorul național dintr-un stat membru se află în capitală și apoi există un ONG mic dintr-o altă regiune a statului. Iată că au șansa să se întâlnească și să discute despre preocupările pe care le au. Iată ce am reușit să obținem. Avem și 10 agenții UE din 2011, un lucru unic în acel moment, și iată, avem acum 10 agenții, cred că v-ați întâlnit cu multe dintre acestea pe parcursul audierilor, agenții care colaborează împreună împotriva traficului, se reîntâlnesc odată la 3 luni pentru coordonare, Eurojust, FRA, CEPOL, Frontex, Eurofund, Iulisa. Ce știm? Din rapoartele lor știm care e vârful icebergului. Avem victime nenumeroase în 2015-2017. E cifra reală. 30, peste 30.000 sunt doar victimele identificate de autorități care au fost înregistrate și informațiile pe care le-am primit noi. Vă las pe dumneavoastră să vă gândiți care e cifra reală. Știm, chiar dacă mulți nu uh, vor să recunoască sunt victimele exploatării sexuale. Apoi mai avem și victime ale exploatării prin muncă și sub alte forme. Avem și traficul de organe, căsătorile forțate, v-am dat un exemplu înainte. Apoi implicarea în activități infracționale. E o listă lungă și înspăimântătoare. Una din patru victime identificate e un copil. Când spun copil, câteodată vorbesc de nou născuți, câteodată de copii de șapte ani. Știm și acceptăm și recunoaștem din anul 2013 că traficul înseamnă violență împotriva femeilor. Ce mă îngrijorează pe mine foarte mult e faptul că există acum o tendință generalizată să se uh, să nu, se mai, să nu mai cade accentul pe exploatarea sexuală. Unii spun că e deja un fel de oboseală. Dacă politicienii au obosit să se ocupe de subiect, atunci de ce să nu le întrebăm pe victime întâi, înainte să trecem la această stare de oboseală? Cred și vă rog pe dumneavoastră să readuceți acest subiect, să fie cap de listă în această muncă, exploatarea sexuală. Dacă ne uităm la ce ne zic organizațiile internaționale, ce se întâmplă în aceste organizații la nivel internațional, acestea se axează acum pe orice, mai puțin pe exploatarea sexuală. Avem o serie de publicații pe subiect, din nou vă invit să intrați pe site-ul nostru, site-ul Comisiei, puteți să le regăsiți acolo. Un lucru pe care vreau neapărat să-l subliniez astăzi e că jumătate din victimele identificate sunt cetățenii UE. Da, bineînțeles, e strâns legat de migrație. Da, jumătate din victime nu sunt cetățeni din Uniunea Europeană, dar nu ne aflăm într-o poziție morală sau orice fel de altă poziție în care să creăm o ierarhie a victimelor în funcție de tipul de exploatare sau de unde vin. Am văzut angajamente foarte mari pentru victimele traficate care sunt resortisanți din state terțe. Trebuie să continue aceste eforturi. Însă vă întreb ce se întâmplă cu această fată despre care vă vorbeam înainte, această tânără femeie. Ce se întâmplă cu altă tânără de 13 ani pe care am întâlnit-o într-un alt stat membru, avea un copil de 2 ani. Ambele cetățene europene. Trebuie să le protejăm și pe ele în mod egal. Este un tip de infracționalitate complexă. Trebuie să ne axăm pe încălcarea drepturilor omului, dar trebuie să ne axăm și pe faptul că e un tip de, de infracționalitate foarte profitabil. Sunt profituri pentru traficanți, pentru criminali în sectorul ilegal, dar și în sectoare ilegale sectoare legale care au activități legale. Întotdeauna pun următoarea întrebare. Cine conduce autobusul? Avem un autobuz cu 20 de fete care merge din punctul A în punctul B. Și conduce acest autobuz. Cred că e ilegal, cu un permis de conducere ilegal. Ce se întâmplă mai departe? Unde mănâncă? Unde dorm? Ce e ceea ce știm, dar nu vrem să știm? Și unde sunt toți acești bani? Ca să fie foarte clar, pentru comisie e deosebit de clar. Traficul nu are loc pentru că persoanele sunt vulnerabile. Da, există inegalitate de gen, există sărăcie, există război. Un stimat membru al Parlamentului acum câțiva ani mi-a spus că nu va face niciodată nimic până nu, nu vom putea face niciodată nimic până nu eradicăm sărăcia. Da, iată cum începem. Credem că nu vom ajunge nicăieri. Traficul se întâmplă din două motive foarte clare. Se întâmplă pentru că unii au de câștigat. Au de câștigat foarte mult de pe urma exploatării. Europolul ne spune 30 de miliarde anual și e doar vârful icebergului, doar pentru sectoarele legale. Ce se întâmplă cu acești bani? Se întâmplă pentru că există banii și se întâmplă pentru că cineva e gata să exploateze o victimă. Gândiți-vă la această această tânără despre care vă vorbeam. Era o tânără foarte vulnerabilă. Eliminați profitul, criminalii, cei care au exploatat-o. Dacă eliminăm pe toți aceștia, nu mai avem trafic. Avem o persoană vulnerabilă care are nevoie de asistență și sprijin, însă nu avem niciun fel de trafic. Iată care e direcția pe care mergem noi și e important să continuăm. E important să continuăm să respectăm standardele internaționale. Există acum tentative care ne se spun Convenția UNTA, protocolul de la Palermo cu privire la trafic trebuie să fie revizuite. Nu. Poate că eu nu sunt un funcționar al Comisiei foarte bun, dar eu vă pot spune că nu avem nevoie de instrumente noi. Avem nevoie să fie puse în aplicare cele existente. Trebuie să ne asigurăm că vom continua să, fin- să finanțăm combaterea tuturor tipurilor de exploatare și la nivel internațional să ne axăm pe toate ODD-urile care au de-a face cu traficul. Acum, majoritatea sectoarelor se axează doar pe câte unul dintre ele. Trebuie să ne asigurăm că abordăm toate sectoarele. Trebuie să ne axăm pe această cultură a impunității. Nu voi spune toate lucrurile frumoase pe care le-au făcut statele membre, au făcut foarte multe, regăsiți totul în raport. Pentru a încheia vă voi pune o întrebare. În fața noastră, doamnelor și domnilor, avem o singură formă de infracționalitate, singura pe care o cunosc eu și uh, pe care judecătorii o cunosc, în care cineva se implică știind foarte bine ceea ce face în exploatarea cuiva, utilizând serviciile. În acest caz a fost viol, însă oricum, și nu sunt pedepsiți pentru această infracțiune. Deși directiva ne cere să o facem și cere statelor membre să infracționalizeze utilizarea serviciilor, în continuare există o anumită rezistență. Raportul Europol, permiteți-mi să um, închei. Privind traficul cu copii, prostituția minorilor poate fi foarte profitabilă pentru traficanții de ființe umane. Clienții sunt mai dispuși să plătească mai mult pentru a întreține relații sexuale cu un copil. De obicei, victimele au o sumă pe care trebuie să o atingă prin aceste servicii și câteodată se mai pun și taxe suplimentare victimei pentru găzduire și așa mai departe. În Maroc, pentru fete care au 11 ani, aici grupul de traficanți căuta fete virgine pentru că, traficanți, pentru că clienții plăteau mai mult. Dacă îi întrebați pe clienți, ei nu știau. Din 9000 de victime suspectate, cele care, cele care au fost identificate în 2016, victimele din Nigeria în Italia și apoi din Italia peste tot câți dintre acești oameni care cunoșteau această exploatare, câți au fost judecați? Voi răspunde din nou la propria mea întrebare. Zero. Așa că voi închide cu voi încheia discursul cu toate acestea. Trebuie să ne gândim la ceea ce se întâmplă, există lacune juridice, da, îi infracționalizăm pe cei care care exploatează oameni care nu sunt resortisanți ai statelor membre, dar nu o facem pentru cei care sunt cetățeni europeni. Sunt foarte multe lucruri greu de dovedit. Eu mi-amintesc că sunt destul de vârstă să mi-amintesc când discutam despre viol și mi-aminteam de o vreme în care violul nu era sancționat, pentru că de unde să știi, cum poți să dovedești? Sper că am reușit să depășim o asemenea etapă. Pentru a încheia ceea ce tocmai v-am spus aici, de ce avem nevoie? Comisia e gardianul tratatelor, Monitorizăm implementarea directivei, trebuie să fie pusă în aplicare. Trebuie să ne axăm pe toate formele de exploatare, trebuie să ne axăm pe dimensiunea de gen. Trebuie ca exploatarea sexuală din nou să fie cap de listă după ce am ignorat-o atât de mult. Trebuie să ne asigurăm că există claritate în concepte, să nu mai fim la modă cu termeni care n-au niciun fel de valoare legală. Exploatarea copiilor, violul, toate sunt în același coș și nu se poate. Așa nu putem să ajutăm victimele. Avem legislație, trebuie să o respectăm. Trebuie să oprim această cultură a impunității. Știu că vă pasă de victime. Dacă într-adevăr vă pasă de victime, atunci opriți-i pe cei care le exploatează. Doar așa putem da dovadă de responsabilitate. Orice victimă cu care vorbim, această tânără, primul lucru pe care îl spune, și spune mi-aș dori ca tot să moară. Ei bine, eu nu-mi doresc același lucru, însă îmi doresc ca cei care au abuzat de ea să fie aduși în fața justiției, așa cum e normal. Și doar așa putem să respectăm victimele. Voi încheia spunându-vă că trebuie să utilizăm legislația și să o punem în aplicare. E tot ceea ce trebuie să facem și contez pe dumneavoastră să ne ajutați. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Vasiliaru! Be rest assured that your passion and commitment Fiți sigură că pasiunea dumneavoastră este și a noastră și așa cum se întâmplă de obicei la Parlamentul European, există anumite chestiuni critice care au de-a face cu îngrijorările manifestate de mai multe comisii, așa cum se întâmplă și acum. Bineînțeles, este mm, o chestiune care ne afectează pe noi la Comisia Libe de ani de zile, așa cum ați spus și dumneavoastră. Suntem responsabili pentru legislație, pentru dreptul penal, pentru a răspunde dimensiunii penale a acestui trafic. Bineînțeles, există și o dimensiune de gen implicată, lucru pe care l-ați subliniat destul de bine pentru că e vorba de egalitatea de gen, de drepturile femeilor, de exploatarea femeilor în statele membre la nivelul UE. Deci, iată, sunt multe de discutat și avem o listă întreagă de intervenții prevăzute în limita timpului disponibil V-aș sugera să respectați, vă rog, acel un minut pe care îl aveți la dispoziție. În felul acesta vom avea timp și pentru răspunsuri din partea doamnei Vasiliadu, care este coordonator pentru traficul de persoane. Începem cu domnul Leners, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră enormă la această dezbatere. E foarte greu să mă exprim doar într-un minut la atât de multe lucruri pe care le-ați spus aici de valoare. Uh, directiva 2011, într-adevăr, trebuie să fie complet uh, uh, implementată în practică, lucru care nu se întâmplă. Știm foarte bine acest lucru. De ani de zile vorbim despre aceste aspecte, ținem cont de dimensiunea de gen, vorbim despre protecția copiilor, despre identificarea și protecția victimelor de ani de zile discutăm pe aceste teme și totuși implementarea a rămas în urmă. Deci ce ar trebui să facem cu adevărat pentru a pune în practică cu adevărat uh, această legislație și să se îmbunătățească oarecum și directiva originală, pentru că au trecut deja 8 ani. În al doilea rând, e vorba de o problemă care evoluează în timp. Raportul prezentat în decembrie 2018 vorbim de datele din 2016-17. Nu credeți că avem nevoie de un sistem nou de colectare a datelor pentru ca răspunsurile noastre să fie mult mai uh, Uh, actualizate pentru a ține cont de ultimele evenimente? În al treilea rând, ați vorbit de cooperare agențiile ONU, uh, de asemenea uh, inspectoratele muncii și sociale care cooperează foarte bine cu noi și înființarea în curând a autorității europene pentru inspecția muncii. Cum credeți că prin această cooperare se poate pune capăt unor astfel de abuzuri? Mulțumesc! În numele socialiștilor, Doamna Spurec, mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru această prezentare minunată. Datele din 2015-2016 din al doilea raport al Comisiei ne arată că primele cinci țări europene cu cetățenii care au fost înregistrați ca fiind victime România, Ungaria, țările de jos, Polonia și Bulgaria aceleași țări ca și în anii 2010-2011, în primul raport elaborat de comisie și vreau să cer comisiei să analizeze, să vadă de ce aceleași țări continuă cu aceleași date statistice. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Procacini, din partea grupului ECR. Mulțumesc! În primul rând, traficul de persoane este principalul motiv pentru care uh, se justifică de multe ori că nu are niciun sens să mai menținem porțile deschise. Trebuie să vedem care sunt cauzele care fac aceste femei să plece din țările de origine. Ieri, uh, pentru a nu știu câta oară, am, am uh, devolat uh, informații în legătură cu o organizație care uh, aducea nigerieni, uh, mii de persoane care sunt aduse cu ajutorul ONG-urilor în Italia, care intră în sistemul de primire, un sistem care, bineînțeles, nu funcționează bine, care încearcă să utilizeze timpul necesar pentru a obține protecția internațională și care defin victimele acestor rețele de traficanți. Mulțumesc! Mulțumesc în numele Renew Europe. Doamna Invelt, mulțumesc că sunt oarecum uh, uh, îngrijorată de intervenția anterioară, care ar sugera poate că femeile sunt uh, vinovate de ceea ce se întâmplă. Însă dacă sunt bunuri, așa cum uh, uh, vorbitorul uh, spunea, asta este din cauza pieții a bărbaților care sunt pe piață și care abuzează și violează aceste femei. Și mi-aduc aminte că persoane chiar suspuse, lideri politici care au fost uh, acuzați de organizarea uh, unor astfel de petreceri uh, în care se abuza de femei sexual însă revin la cele spuse de reprezentanții PP-ului și SID-ului. Problema e implementării, pentru că, bineînțeles, toată lumea este impresionată de tot ceea ce ați spus dumneavoastră și șocată de-a dreptul, însă ne întoarcem de fiecare dată la același punct, acela al implementării. Cu toții știm că situația este îngrozitoare, dar atunci care sunt obstacole? Uh, tocmai pentru că sunt membru al Parlamentului de atâta timp, trebuie să vedem ce măsuri putem lua. Doamna Bior din partea GUE, vă rog. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc uh, de asemenea pentru acest raport. Vreau să vă asigur că nu e vorba de oboseală la noi, pentru că sunt în continuare femei victime, sunt în continuare exploatatori, și în continuare sunt divergențe de natură politică între noi. Bineînțeles, trebuie să avem o mai bună implementare a legislației, însă mai sunt și alte două aspecte pe care ar trebui cu adevărat să le analizăm. Să îmbunătățim serviciile pentru ca uh, așezămintele pentru femei și serviciile oferite lor să aibă resurse bune și e păcat că până acum nu s-a întâmplat acest lucru. Uh, încă un lucru, trebuie să punem capăt cererii, pentru că totul depinde de cerere și de profitabilitate. Deci țările care nu au legislație trebuie să pună capăt acestei cereri a, de prostituție, de exemplu, pentru că altfel vor avea în continuare probleme și unii încearcă să devieze de dezbaterea înspre problema migrației, ceea ce este foarte periculos, pentru că nu putem utiliza asta pentru a închide frontierele pentru a face politică în acest fel. Nu, nu închiderea frontierilor e soluția. Deci trebuie să continuăm munca, mai avem multe de făcut și uh, în special ar trebui să îi acuzăm pe cei care sunt în aceste rețele de traficanți. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Anderson, din partea grupului ID. Mulțumesc! În primul rând, mulțumesc pentru raport. raport. raport. Și voi vorbi în limba germană. Raportul e unul foarte extins, reiesc de aici niște întrebări. Eu îmi pun niște întrebări, de exemplu, ce se întâmplă cu victimele, care e rolul lor aici? Ne spuneați că mai ales femeile sunt cele care sunt victimele exploatării sexuale, așa că eu mă întreb în comisie, dumneavoastră, ce se, din informațiile pe care le aveți, ce se întâmplă, cum opera, oper, operează traficanții, de exemplu, mafia nigeriană. Apoi, și în controlul cu lacune de la frontierele noastre, sau ar trebui să spun, în existența controlului a frontierele externe, oare nu cumva facilitează acest trafic cu persoane sau chiar îl, per, îl facilitează? Și apoi, uh, Aș face trimitere la cazul Rotherham. fel sunt, dacă nu îl cunoașteți, sunt peste o mie de copii care au fost prostituați forțat. Ce fel de măsuri va lua comisia astfel încât să se asigure că victimele care sunt uh, victime ale exploatării sexuale, prostituției, nu sunt din nou victimizați, pentru că vedem ce se întâmplă cu autoritățile Președinta întrerupe. I'm sorry? Îmi cer scuze. Tot de timp. Aveți doar un minut la dispoziție. Dacă dumneavoastră vorbiți mai mult, atunci uh, ceilalți nu vor putea interveni sau nu vom putea avea răspunsuri din partea invitatului. Ați încheiat discursul, vă rog. Muchas gracias. Aténganse al tiempo. Mulțumesc și vă rog să respectați timpul pe care îl aveți la dispoziție. Să vă gândiți și la ceilalți colegi. Doamna Dupont, din partea grupului PPE. Um, vă mulțumesc, vă mulțumesc în primul rând pentru această prezentare pasionată. Ne-ați spus foarte clar că legislația este bună, drepturile există, dar accesul la aceste drepturi e problematic. În Germania, noi avem experiențe destul de bune în ceea ce privește un hotline telefonic unde victimele pot să sune și și pe internet adresa IP ar putea fi ascunsă astfel încât s-ar putea oare face ceva la nivel european, ceva asemănător de care să se folosească victimele? Mulțumesc, doamna Strec, din partea verzilor. Mulțumesc. Mă bucur că vorbesc în numele verzilor. Aș vrea, în primul rând, să o felicit pe doamna Vasiliadu pentru discursul său și pentru devotamentul și perseverența de care a dat dovadă, pentru că, într-adevăr, este o temă extrem de complexă, de dificilă. Uh, Ați vorbit despre importanța uh, impunității care nu poate fi menținută, cu care sunt de acord, și uh, faptul că victimele nu trebuie să fie incriminate. De multe ori uh, lor le e frică să se ducă la poliție, să partajeze experiența lor din cauza uh, temerii de consecințe, dar și de multe ori pentru că se află într-o situație nedocumentată. Și asta e valabil și pentru țările terțe și pentru uh, Uh, cei din UE. Nu credeți că ar fi timpul ca UE să garanteze drepturile de rezidență pentru aceste persoane dacă sunt victime ale traficului, pentru ca ele să se simtă în siguranță și să poată raporta uh, poliției? Uh, și n-ar trebui să susținem ONG-urile și celelalte organizații care practic oferă asistență și susținere victimelor și să luptăm uh, uh împotriva criminalizării acestor ONG-uri. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Palov, vă rog. Da, și eu aș vrea să prezint uh, două elemente. În primul rând, uh, în uh, raport se uh, regretă lipsa datelor de proveniență națională și se vorbește de dubla victimizare a acestor persoane prin uh, impunerea de sancțiuni. Totuși, directiva nu analizează în detaliu niciuna din aceste chestiuni. La articolul 8, de exemplu, uh, statele au libertatea de a impune sancțiuni victimelor și se spune în directivă, statele pot opta să nu aducă în instanță, deci uh, se promovează această chestiune, dar nu este exclusă. Iar la articolul 5 la alineatele 2 și 4. De asemenea, acestea mi-au atras atenția. La alineatul 2 se spune că există o vină uh, în ceea ce privește supravegherea din partea persoanelor responsabilor, dar aici sunt excluse statele, organizațiile uh, de natură publică, organismele internaționale, uh, în ceea ce privește conceptul de persoană juridică. Deci ele sunt excluse. Deci, practic, acea vină in vigilando pentru astfel de chestiuni nu se aplică statelor membre și aici am putea avea o problemă sursă chiar în directivă, în textul directivei. Doamna Ions. Mulțumesc. Mulțumesc pentru raportul dumneavoastră impresionant și sper să uh, ținem cont de tot ceea ce ați spus și știm că sunt milioane de persoane care suferă. Ați uh, vorbit aici de problema implementării și de lacunele juridice în cadrul legislativ existent. Nu știu dacă uh, ați putea da mai multe detalii, pentru că am putea face ceva, eventualitatea unei noi directive sau unei strategii, ce putem face pe partea cererii și mai multe recomandări pentru a preveni o astfel de situație. Și dacă aveți timp, uh, gândiți-vă dacă Regatul Unit va părăsi UE, uh, ce se întâmplă la frontieră, unde este o zonă de trafic foarte puternică cu Irlanda. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Moretti, după care se încheie această rundă de întrebări și, doamna Vasiliadu, veți avea 5 minute la dispoziție pentru a răspunde. Întrebările însă sunt extrem de importante. Tema este esențială, așa că dacă nu aveți timp să răspundeți la toate întrebările, v-am ruga să trimiteți răspunsurile în scris. Este o temă de-a dreptul transcendental, așa cum a spus și dumneavoastră. Doamna Moretti, vă rog. Mulțumesc foarte mult și eu vroiam să vă mulțumesc pentru acest raport uh, excelent pe care ni l-ați prezentat și uh, pentru toate detaliile pe care ni le-ați dat. Ați vrea să-i răspund și domnului Propicini. În Italia ușile sunt deschise și n-au fost niciodată închise pentru că avem niște acorduri internaționale care trebuie respectate. Și de altfel avem și o justiție funcțională care uh, poate da lecții în clasei politice. În ceea ce privește zona Mediteranei, uh, situația din Libia este o adevărată urgență. Sunt adevărate uh, tabere uh, sau lagăre de concentrare acolo, unde femeile sunt violate, bărbații uh, sunt supuși uh, diverselor forme de violență, iar Uniunea Europeană ar trebui să acorde atenție celor ce se întâmplă în aceste tabere. N-ar mai trebui să fie posibil ca persoanele să-și riște viața doar pentru a părăsi astfel de tabere de refugiați. Europa nu mai poate uh, accepta o astfel de situație. Și bineînțeles asta stă la baza tuturor chestiunilor pe care le tratăm astăzi E clar că e nevoie de pedepse pentru toți cei vinovați și, în al doilea rând, susținere pentru victime. La Comisia FEM am prezentat deja o strategie UE și v-aș ruga, doamna președinte, doar să închei aici, tocmai pentru a pune capăt traficului de persoane și pentru a întări procesul de uh, incriminare a celor care exploatează persoanele. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, Domnul Roberti, acum care este uh, ultimul ce va interveni acum. Mulțumesc, doamnă președintă. O întrebare foarte simplă pentru dumneavoastră, bineînțeles, după ce voi fi mulțumit pentru prezentarea excelentă pe care ați făcut-o. Mulțumesc și pentru toate informațiile pe care ni le-ați dat. În fața unui astfel de fenomen de dreptul planetar, un fenomen care afectează peste 2 miliarde de persoane anual. Deci, dacă ținem cont de perspectiva tragică a acestui fenomen, partea uh, penală, de anchetă, de reprimare existentă nu este suficientă. Asta se întâmplă în Italia, dar nu numai. Dacă uh, condamnarea, sancționarea celor responsabili nu funcționează bine și am văzut care sunt datele statistice, cifrele sunt foarte scăzute, e clar că nici cooperarea internațională nu funcționează bine și nu puteți uh, să spuneți aici că unele agenții internaționale ar trebui să asigure fluxul de date, însă dacă ținem cont de această masă de date de care putem dispune, cum se face că anchetele sunt uh, doar uh, pe aici, pe acolo, sporadice? publice. Cooperarea internațională, prin urmare, nu este suficientă. În Italia, pentru a face față acestei probleme, pentru a face față traficului de persoane și mafiei nigeriene, de exemplu, avem un magistrat nigerian care uh, este uh, funcțional la Riad și aș vrea să ne spuneți ce putem face pentru a îmbunătăți această cooperare internațională. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor colegilor pentru că ați încercat să uh, vă restrângeți la un minut. Doamna Vasiliadu, este o onoare pentru noi să ascultăm răspunsurile dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Da, mă motivează uh, interesul pe care îl demonstrați, având în vedere întrebările dumneavoastră. Avem 12 întrebări și am câte 20 de secunde pentru fiecare. Am să încerc să vă răspund și în scris, cu mare plăcere, evident. Uh, mai întâi, în ceea ce privește implementarea directivei care uh, a fost evocată de mai multe ori, n-am avut timp în prezentare să vă spun că, înainte de toate, în raport avem foarte multe vești bune referitor la implementare. Avem o cooperare mai bună între autorități, avem uh, uh o îngrijire mai bună a victimelor, avem mai bună coordonare, avem echipe de anchetă comună mai bune, uh, finanțe mai bune pentru aceste anchete și statele membre folosesc resursele agenției generațiilor mai bine, am identificat linii îndrumătoare utile, societatea civilă ca atare cooperează cu autoritățile. Am constatat această îmbunătățire. Deci sunt multe lucruri care merg bine, dar acum, ca să fie așa clar și răspicat, uh, sunt uh, profituri mari la mijloc și e vorba de criminalitate organizată comparativ cu, traficul de droguri, traficul de arme. Deci, uh, dacă vă gândiți că e așa de simplu să oprim fluxurile financiare, nu știu dacă asta e soluția unică. Eu însă oricum vă încurajez să pistăm, să depistăm aceste sume, acești bani, pentru că așa vom introduce o diferență notabilă nu avem uh, condamnări suficiente, anchete suficiente, investigații suficiente. Acum, în ceea ce privește datele, nu pot decât să fiu de acord cu dumneavoastră. Datele de care dispunem uh, datează din 2016, dar uh, ar trebui să avem o publicare lunară a datelor și să avem statistici uh, penale, pentru că nu ne dorim uh, așa doar o imagine generală a ceea ce fac autoritățile și uh, organismele de aplicare a legii. Vrem să știm concret și să putem face presiuni, să ne asigurăm că toți actorii implicați, chiar și ONG-urile, participă în mod corespunzător la felul în care se uh, colectează datele. Acum, Uh, am lansat un astfel de exercițiu care în 2020 va da roade pentru a obține statistici recente. Deci noi vrem să demonstrăm nu numai calitatea datelor, dar trebuie să îmbunătățim și viteza cu care uh, le obținem. Apoi, inspectorii în domeniul muncii, nu pot decât să fiu de acord cu dumneavoastră. Uh, de 5 ani tot vorbesc în Parlament despre nevoia de a înțelege mai bine traficul în scopuri uh, laborale. Uh, încă din 2016 există un raport care se concentrează pe acest lucru. Am conlucrat cu Eurofond, cu sistem, cu rețeaua de inspectori și nu vă spun asta așa cu mândrie, ci vă spun că am făcut un studiu foarte aprofundat și îndelungat pentru a vedea care sunt cazurile de trafic și cum au evoluat și de multe ori cifrele demonstrează că s-au dublat numărul de astfel de cazuri și vom continua aceste eforturi. Apoi, în ceea ce privește țările de origine. Vreți să mă opriți, nu? Peste două minute. Am să mă opresc eu. Uh, lucrurile au fost explicate destul de bine, dar dați-mi voie să vă întorc întrebarea. Trebuie să vedem de unde vin victimele. Dar ne întrebăm oare exploatatorii aceștia, cei care exploatează aceste victime, acolo se găsesc în țările de origine? Cei care fac bani din acest trafic, acolo se găsesc? Vedeți că e o răspundere comună. De-aia vă spun că eu nu pot să fac nimic pentru a schimba vulnerabilitatea oamenilor, știu eu, în România. Dar ce putem face este că putem conlucra pentru a vedea în momentul în care acești oameni pleacă, unde pleacă și de ce pleacă. Și vreau să repet încă o dată, avem jumătate din victime care sunt resortisanți ai UE. Aici nu e vorba de chestiuni de frontieră deschisă-închisă. Nu e o chestiune politică, nu. E vorba de victime. Jumătate din ele sunt cetățeni europeni. O, un sfert din victime sunt uh, victime într-un trafic uh, intern, în propria lor țară. Nu știu, aș fi spusă în Belgia, pentru că aici ne aflăm, în Belgia. Aici, în Belgia, există un trafic și nu trebuie să confundăm traficul de persoane și uh, comercializarea acestor persoane. Traficul Eu aș fi prima să vă spun că avem nevoie de noi legi în materie de trafic cu persoane. Nu, dar nu e așa, nu avem nevoie de legislație nouă. Dar la ce ne-am putea gândi este să împingem și mai mult statele membre să ne asigurăm că acestea penalizează, din punct de vedere penal, sancționează penal uh, acești traficanți. Asta putem să facem, dar avem uh, cerințe foarte clare și avem o articolul 5 dintr-o lege destul de unică în felul său și anume că putem trage la răspundere făptașii. Se utilizează asta de statele membre? Nu. Există foarte mulți bani implicați aici. Există rețele de criminalitate organizată. Eu vă vorbesc despre victime pentru că la ele țin cel mai mult. Dar ar trebui să uh, sporim conștientizarea, dar uh, conștientizarea aceasta nu față de viitoare victime, ci ar trebui să găsim o modalitate de a pune capăt acestor uh, uh, rețele de clienți, de utilizatori, de cei care folosesc astfel de servicii și plătesc pentru ele. Da, putem spune că e vorba de un traficant din Nigeria și mai știu eu, e vorba de un traficant din uh, Cipru sau din România sau din altă parte. Nu se poate ca o fetiță de șapte ani să părăsească un, o țară ca să vină, spre exemplu, să plece din Nigeria și să ajungă la Bruxelles doar așa, cu o singură persoană. Nu, e un lanț întreg. Deci fiecare verigă din acest lanț este responsabilă, așa că trebuie să arătăm responsabilitatea acolo unde există și să o, o rupem veriga de câte ori e posibil în întregul lanț. E vorba de diferite etape în care putem interveni și doar așa vom pune capăt fenomenului. Uh, dar e foarte greu de realizat. Apoi, acele hotlines. Uh, n-am făcut un studiu exact. Uh, realitatea este că mare majoritatea victimelor să știți că nu așa gândesc, a, stați puțin, că eu sunt victimă și ar trebui să sun undeva. Nu uh, se gândește că, bun, persoana respectivă, om, bărbatul respectiv m-a încuiat, m-a sequestrat, um, uh, m-a abuzat. Deci aici avem nevoie de opinia publică, de societate și avem nevoie de platforma aceasta la care să poată participa opinia publică și, de altfel, mare parte din finanțarea Comisiei Europene este îndreptată înspre societatea civilă pentru a avea alianțe transfrontaliere între diferite state membre și uh, pentru astfel de organizații. Acum ar fi bine să avem avem și la nivel european o astfel de, uh, un astfel de număr de telefon hotline, dar nu știu dacă va fi ceva eficient. Acum, a mai fi multe de spus, nici nu știu cu ce să încep. În ceea ce vrește directiva și clauza de uh, nepedepsire. Uh, clauza aceasta e foarte clară și severă. Eu cred că trebuie să ne o examinăm și să vedem în anumite state membre și nu uitați, vă rog, nu uitați o directivă reprezintă un set de standarde minime. Deci când ne uităm la acest articol ambițios, e vorba de standarde minime. Eu am avut ocazia să discut cu procurori, cu avocați uh, și am întrebat de ce e așa situația. Acum eu nu sunt juristă și nu vreau să mă înțelegeți greșit, dar de multe ori mi s-a spus că pentru crimele cele, infracțiunile cele mai grave, nu se poate hotărâ în ce fel și până la ce grad poate fi aplicată această cauză de nepedepsire. Apoi, permisele de reședință. Directiva, și știu că aici o dezbatere aprinsă, directiva din 2011 tratează toate victimele de traficului pe picior de egalitate, indiferent de statut. Cu acestea fiind spuse, în raportul comisiei de care eu am fost responsabilă, și pe care l-am prezentat chiar acum, uh, avem și o anexă, anume un raport pe directiva din 2004 referitor la permisele de reședință și am făcut asta tocmai pentru că au existat îngrijorări. Directiva aceasta are niște reguli specifice referitor la permisele de reședință, în felul în care tratăm resortisați din țări terțe, însă directiva din 2011 se aplică ca și un cadru orizontal pentru a preîntâmpina traficul indiferent că e vorba de cetățeni europeni sau nu. Și ambele texte trebuie să fie citite în paralel și implementarea trebuie să se facă pe măsură, ca un întreg. Ei, au existat situații în care nu a fost corect implementată și asta s-a văzut și am constatat-o și în raportul de implementare și aceste cazuri trebuie să fie urmărite. Dar aceste două texte merg mână în mână și au mai fost și atât de multe alte întrebări, nici nu mai știu la care. Neajunsurile, lacunele la nivel uh, legislativ. Uh, Doamna Vasiliadus, v-ați depășit deja timpul acordat. Vă dau voie să încheiați, dar vă rog să încheiați rapid ca să putem trece la următorul punct, care, uh, pentru că mai avem încă un punct ca să ne putem încheia uh, ordinea de zi. Ne Răspundere la nivel uh, uh, juridic. Da, Comisia a transformat acest lucru într-o prioritate în comunicarea sa din 2017 și anume că trebuie să încurajăm statele membre să sancționeze pe cei care în cunoștință de cauză utilizează astfel de servicii. Gândiți-vă! Dau mereu exemplul acesta pentru că nu, încă nu vine să cred. Poți să cumperi o geantă, da? O geantă ă, așa zis de designer pentru 30 de euro pe stradă și pentru asta sunt sancțiuni. Și așa și trebuie. Dar în jumătate din statele membre sancțiunile nu sunt asemănătoare. Pot să fie penale, pot să fie o amendă, pot să fie altceva. Deci utilizarea unei serviciilor unei persoane când știi că aceasta este exploatată. Și să nu spuneți că e greu de demonstrat. Nu. Uh, avem legislație de acum 20 de ani. Avem uh, uh, în momentul în care vezi că e iarnă, că ești îmbrăcată nepotrivit, că ești pe străzi și că să nu spuneți că nu se deduce faptul că persoana respectivă este ex- exploatată. Și apoi mai avem și o altă directivă care încă din 2009 explică foarte bine că angajatorii care utilizează serviciile unor astfel de persoane ter din resortisați din țări terțe sunt sancționați. Deci, avem în scopuri laborale o sancțiune. Deci e ceva care din punct de vedere juridic poate fi acoperit și încurajăm statele membre să-și facă munca, pentru că abia atunci când vom pune capăt fluxului de bani în, prof- în beneficiul uh, celor care au de câștigat de pe urma traficului, atunci vom pune capăt întregului trafic. Întrebați pe vecini, pe copiii dumneavoastră, cum s-ar simți ei dacă ar fi uh, sequestrați undeva într-o fermă sau ar fi într-un atelier de croitorie sau, eu știu, undeva la țară, în agricultură. Și cum s-ar simți dacă nu uh, ar fi salvați? Noi ajungem prea târziu, ajungem prea târziu. Trebuie să punem capăt rețelei de, uh, de um, profitori. Și atât. Iadu. You've seen it as clear. Mulțumim foarte mult, doamna Vasiliadu. Reiese foarte clar din setul de întrebări care au fost adresate și a fost foarte clar și în răspunsurile dumneavoastră că avem un sentiment comun de angajament, o îngrijorare comună și ca să fie clar, întreaga idee este următoarea. Parlamentul European legiferează și ideea este că trebuie să o, o convingem statele membre să aibă legislație, să țină seama de directivele europene în materie de protecție a victimelor, dar nu numai. Există foarte multe situații de criză care ne-au atras atenția din cauza tragediei pe care acestea o presupun, dar și cât de important este să Um, conștientizăm opinia publică asupra exploatării uh, ființelor omenești. Și asta face parte chiar din miezul activității noastre în instituțiile europene și a coordonării pe care trebuie să o asigurăm la uh, nivel european. E adevărat că e nevoie de pasiune, e nevoie de legislație, acestea merg mână în mână și să sperăm că vom continua această activitate în următorii ani. Și acum vă mulțumesc pentru prezență. Acum trecem la următorul punct de pe ordine ordinea de zi, uh, ne-am pus de acord împreună cu uh, membrii Comisiei FAM pentru această dezbatere, însă punctul următor de pe ordinea de zi, de asemenea, este important. E vorba de uh, domeniul de competență al Comisiei LIBE. Eu sunt raportor pentru următorul punct. Of course. Yeah? Yeah? Yeah? Yeah? Yeah? Yeah? Yeah? Yeah?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 con esta, con esta sórdida dimensión de nuestra realidad. Venga, vamos allá, por favor. Interpreters will be okay. in 15 minutes. Interpreters will be leaving in 15 minutes. Interpreții ne vor părăsesc peste 15 minute, așa că nu prea mai avem uh, marja de manevră. Vă mulțumesc pentru prezență, pentru cele 15 minute care ne-au mai rămas până când ne părăsesc interpreții. On our own, let's do our best to present The... Uh, Haideți să prezentăm ultimul punct de pe ordinea noastră de zi din această dimineață, punct pentru care eu sunt raportor. E vorba de punerea în aplicare a aprobării încheierii de către Eurojust acordului de cooperare dintre Eurojust și Serbia. Știți că Eurojust, săptămâna trecută, a prezentat acest proiect de acord au fost și asem- alte asemenea uh, um, acorduri încheiate în trecut între Eurojust și țări terțe. Uh, Albania, Georgia, uh, Muntenegru, SUA, Elveția, Moldova. Acum, având în vedere că termenele sunt foarte strânse, Coordonatorii în întâlnirea de luna iulie au uh, reușit să se pună de acord asupra unei proceduri simplificate, ceea ce practic înseamnă că nu vor fi introduse amendamente procedurale. S-a hotărât de asemenea să preiau eu acest uh, dosar la solicitarea Consiliului față de Parlamentul European uh, printr-o scrisoare trimisă în data de 9 iulie anul acesta și anume că s-a solicitat emiterea unui aviz cât mai repede cu putință, într-un termen maxim de 3 luni. În 11 iulie, coordonatorii au fost de acord având în vedere motivele de urgență uh, din punct de vedere procedural, au definit deci calea de urmat ceea ce înseamnă că nu vor fi obiecții la redactarea avizului pe care vi-l prezint. Deci putem estima că acesta este adoptat pentru a fi votat în plen, eventual în octombrie. Prima ședință plenară din octombrie. Acolo uh, se va lua decizia finală referitor la această procedură tacită. procedură de aviz conform. Uh, această procedură, să știți că urmează exact aceeași procedură ca și în cazul celorlalte acorduri încheiate de către Eurojust. E vorba de un acord de cooperare între Eurojust și țări terțe, cum ar fi cel uh, cu SUA, cu Norvegia, cu Elveția, Albania și recent chiar cu Georgia. Astfel de acorduri ne oferă posibilitatea de a beneficia de un ofițer de legătură și de puncte de contact și de schimburi de informații periodice. Și acest acord este aliniat pe strategia pentru Balcanii de Vest a Comisiei Europene din 2018. Deci vreau să subliniez și acest lucru. Țările candidate pentru a adera la Uniunea Europeană, Muntenegru, Macedonia, Albania, au încheiat deja astfel de acorduri și Serbia este o țară candidată, țară terță, din care provin cele mai multe solicitări de cooperare. Este poate țara cea mai activă din această regiune în uh, ceea ce privește volumul de muncă pe care îl desfășoară Eurojust în regiune. Serbia a fost um, implicată în uh, numai puțin de 34 de cazuri în 2018 și cooperarea uh, cu Eurojust justifică un astfel de acord. Un astfel de mecanism ne va permite să sporim cooperarea între Eurojust și Serbia, pentru că este o zonă în care există cele mai multe victime ale traficului cu persoane în regiunea Balcanilor de Vest și reprezintă de asemenea și locul unde se află cel mai multe stocuri de arme, ceea ce ca atare reprezintă un risc în domeniul traficului cu arme. Și în final, Serbia fa- ce parte din Con Convenția pentru Protecția Datelor a Consiliului Europei. E vorba de un protocol care a fost adoptat. Serbia și-a adaptat legislația uh, încă din 2018. Există o monitorizare, o entitate de monitorizare comună și aceasta din partea Eurojust care și-a dat un aviz pozitiv în ceea ce privește protecția datelor. Bazându-ne pe tot ceea ce am spus până în prezent, vă propun să susținem încheierea acestui acord. Dacă nu sunt obiect dacă nu sunt alte uh, intervenții din partea membrilor care să dorească să se exprime pe acest subiect, atunci plecăm de la ideea că acest vot poate avea loc uh, în octombrie, în plen, ca urmare a procedurii în regim de urgență. Sunteți de acord? Foarte bine, vă mulțumesc. Și mă gândesc că astfel, iată, am încheiat la timp uh, ordinea noastră de zi. Vă mulțumesc pentru cooperare și vom relua lucrările noastre în această după amiază la ora 14, la ora 2 după amiază și vom continua ordinea de zi. Vom avea o prezentare activităților din partea uh, Poliției de Frontieră și Garda de Coastă Europeană, adică Agenția Frontex. Până atunci, poftă bună!